Okay, colleagues, I suggest we, um... Dragi colegi, vă propun să începem ședința de astăzi. Bun venit tuturor! Avem o, o a doua audiere sau o altă audiere pe tema supravegherii în masă a cetățenilor. Vom avea două sesiuni în această după masă Prima este un uh, schimb de vederi cu societatea civilă europeană și o a doua sesiune um, dedicată așa numiților whistleblowers și activităților în uh, acest domeniu, mai ales uh, vom pune accentul pe protecția lor juridică. Introducerea mea nu va fi foarte lungă. Două personalități Uh, reprezentanții a două organizații foarte vizibile în uh, domeniul supravegherii uh, vor vorbi astăzi. Primul vorbitor este domnul Rottenberg. Îl cunoaștem pentru că a mai fost la ședința comisiei noastre și la reuniunile Parlamentului. După aceea vom da cuvântul doamnei Catherine Cromp de la ACLU, Staff Attorney la American Civil Liberties Union. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Rottenberg. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, stimați eurodeputați, uh, dragi prieteni, dragi oaspeți, cei care poate că aveți acces chiar la cutia mea poștală, că am citit mail-urile, mă numesc Uh, uh, Mark Rottenberg, sunt directorul EPIC, uh, Electronic Privacy Information Center. Suntem, nu suntem o, organizație politică, nu avem nicio legătură cu niciun partid, nu primim niciun fel de finanțare din partea vreunei agenții guvernamentale și nici din partea vreunei companii private încercăm să reprezentăm punctul de vedere al utilizatorilor internet în acest domeniu al chestiunilor libertății personale. Mm, uh, cooperăm foarte strâns cu organizațiile privind protecția consumatorului și protecția vieții private și cu uh, din SUA și din întreaga lume. De fapt, săptămâna trecută am organizat o conferință foarte importantă la Poloni, în Polonia, la uh, Varșovia. Titlul conferinței erau Datele noastre, viața noastră. Deci noi ne-am axat pe protecția vieții private în lumea modernă. Am fost rugat să vorbesc astăzi despre mm, poziția societății civile din SUA. O să fac câteva observații. La început uh, o să vă spun ce cred că am reușit să înfăptuim, ce trebuie să mai facem pe viitor și apoi vă încurajez pe dumneavoastră să luați anumite măsuri. Aș dori în primul rând să vă spun că din, 1000, din uh, septembrie 2011, organizațiile, organizațiile societății civile din SUA au încercat să uh, crea, creeze un fel de supraveghere uh, generală pentru, datorită uh, supravegherii instituite de așa numitul uh, Patriot Act. Uh, au fost create nouă sisteme de informații de identificare biometrică și alte forme de um, monitorizare și de urmărire a persoanelor în SUA. Am înregistrat câteva uh, uh, victorii, dar și câteva înfrângeri. Uh, legea Patriot Act a fost uh, uh, schimbată, a fost modificată la sugestia noastră. Uh, nu am reușit însă să obținem uh, o schimbare radicală, iar în ce privește uh, legea privind uh, supravegherea uh, comunicărilor, uh, guvernul american a modificat această lege. Inițial, această lege trebuia să, să uh, monitorizeze activitatea uh, spionilor străini care activau pe teritoriul uh, SUA uh, și să ajung la o, co o colectare, la o adunare de dată mult mai vastă decât o permitea legea. Sigur că uh, am vorbit despre înfrângem, am vorbit și despre victorii, dar în orice caz nimic nu ne-a pregătit pentru documentul care a fost uh, dat publicității de domnul Snowden la începutul acestei uh, veri. Era vorba de un ordin emis de către Agenția de Supraveghere din SUA, care cerea dezvăluirea informațiilor tuturor conversațiilor telefonice, a tuturor clienților, fără niciun fel de excepție și aceasta pentru uh, conversații uh, interne de 20 de ani lucrez în acest domeniu SUA, niciodată nu am asistat la o hotărâre judecătorească care să aibă astfel de efecte. Și faptul că această, comunica, această supraveghere a comunicărilor a fost secretă și că nimeni nu uh, și-a uh, pus problema să ceară guvernului să uh, se justifice, a uh, declanșat un uh, cutremur în uh, Comisia pentru Afaceri, pentru supravegherea vieții private în urmă cu un an la Tribunalul American a recunoscut că această hotărâre judecătorească nu uh, era legală. Am, am, uh, noi am depus uh, un apel la Curtea Supremă din SUA. Unii ne-au spus la început care e baza pentru care dați această instituție judecată? Sigur că un tribunal poate să ceară, să aibă autoritatea pentru a cere dovezi. Dar eu am spus că o, oh, o curte judecătorească, un tribunal trebuie să aibă și autoritatea. Dar nu cred că um, uh, atunci când a emis această hotărâre, tribunalul avea uh, temeiul juridic necesar profesori din domeniul juridic, experți universitari, chiar și jurisdicția Curții Supreme din SUA au uh, trimis apeluri pentru a, sau au trimis scrisori uh, în sprijinul nostru, Tribunalului Suprem American, și că această hotărâre judecătorească este ilegală și trebuie să fie revocată. Fără activitatea noastră și altor organizații, uh, trebuie să vă spun că foarte multe eforturi au fost depuse în SUA pentru a face față a uh, acestei îngrijorări legate de programele de uh, supraveghere ne-am dat seama că chiar după evenimentele din 11 septembrie nu ne-am fi putut închipui că o astfel de uh, acțiune poate fi uh, luată în Statele Unite. Nu ne-am fi putut închipui că uh, comunicările internet uh, uh, între, deci uh, traficul internet uh, de pe teritoriul SUA poate să fie pus la dispoziția NSA, Agenția Americană de Supraveghere. Și dacă am înțeles eu, acest program avea ca menire și m-am documentat pentru discursul de astăzi. Am mai primit uh, în acest uh, weekend încă un raport șocant din partea New York Times. NSA-ul își crește uh, data de comunicare Uh, cu tot felul de informații, inclusiv uh, uh, profiluri Facebook, informații cu privire la campania electorală, date bancare și apoi date din partea fiscului. Iată ce am aflat din documentele pe care, le au, care au fost publicate în acest weekend. Aceste profiluri cu privire la cetățenii americani încalcă Uh, legea cu privire la protecția vieții private. Și o anchetă suplimentară pe lângă uh, ancheta în curs cu privire la uh, legea cu privire la supravegherea uh, comunicărilor trebuie să fie lansată. Dar nu v-am spus încă nimic astăzi care să uh, răspundă îngrijorărilor dumneavoastră, respectiv ce avem de spus despre supravegherea Uh, efectuată de către Statele Unite a cetățenilor uh, europeni. Aș dori să mă refer la acest aspect doar uh, prezentându-vă situația la modul cel mai simplu. Eu cred că toate guvernele au obligația de a, de a proteja securitatea cetățenilor lor. Și cred că toate guvernele trebuie să încerce să identifice amenințări, orice tip de amenințare împotriva națiunii în acest domeniu, nu cred că nimeni poate contesta o, uh, o astfel de acțiune. Problema însă e cum un guvern, un guvern ales în mod democratic, face diferența între prieteni și aliați și um, uh, potențiale amenințări. atunci când uh, a fost concepută legea cu privire la supravegherea uh, uh, actelor secrete, SUA încerca să identifice doar amenințările la adresa SUA și să creeze o bază care să supravegheze electronic toate comunicările. Astăzi însă, suntem atât de departe de acest premis inițial în legătură cu supravegherea comunicărilor electronice, e ca și când principiul legii a fost întors cu capul în sus. NSA-ul a fost uh, călăuzit de dorința de a uh, conturna Uh, de a evita, de a uh, interpreta în mod fraudulos și chiar de a ignora autoritățile juridice doar pentru a-și uh, duce la bun sfârșit aceste practici de colectare a datelor toți cei care își fac grijă în legătură cu protecția vieții private în SUA sau în UE trebuie să își dea seama că e vorba de o problemă reală. Deci, ce ne mai rămâne de făcut? Aș dori să fac câteva uh, recomandări uh, succinte. Guvernele comunică pe chestiuni foarte diverse. Guvernele uh, comunică, de exemplu, pentru a încuraja comerțul și aceasta în interesul uh, afacerilor, a mediului de afaceri și a consumatorilor dar știu că aici îi reprezint și pe uh, cei care se ocupă cu protecția consumatorului din SUA și din uh, UE, când spun că cred că ar fi foarte înțelept, înțelept din partea Uniunii Europene să uh, suspende negocierile comerciale până când uh, ancheta nu va fi dusă la bun sfârșit. Pentru că oricare ar fi beneficiile schimburilor comerciale, orice astfel de avantaj se va face în uh, contra intereselor uh, uh persoanelor, a cetățenilor. Pentru că dacă ei când călătoresc nu sunt siguri că viața uh, privată le va fi protejată, atunci va fi foarte greu, va fi foarte grav. Nu cred că noile acorduri comerciale trebuie continuate sau negocierile pentru aceste acorduri dacă nu se garantează protecția vieții private. În aceeași ordine de idei, poate că ar fi interesant să vă uitați la cadrul general actual în ce privește transferul de date PNR și SWIFT, datele privind uh, uh, registrul pasagerilor și datele privind uh, datele bancare. Există interese în ambele, de ambele părți ale uh, Atlanticului de a se crea un cadru care să identifice amenințări reale atât la adresa SUA cât și la adresa Uniunii Europene. Și aici nu uh, uh, eu sunt într totul de acord cu acest principiu, dar problema de partea europeană e că atunci când datele europene ajung în uh, Statele Unite, lipsește protecția care ar trebui să fie garantată pentru cetățenii americani de către legea privind protecția datelor personale din SUA. Și aceasta din uh, motive istorice. Când această lege a fost uh, adoptată în 1974, foarte puțini legiuitori și-au închipuit că uh, astăzi agențiile federale vor aduna informații privind cetățenii altor state. Și poate, în mod justificat, cei care au, care au pregătit această lege au uh, prevăzut doar clauze de protecție foarte puternice pentru cetățenii americani. Dar iată, la 40 de ani mai târziu, în era noastră a comunicațiilor electronice, um, datele financiare, datele de călătorie, informațiile uh, publice, orice poate fi uh, folosit în mod uh, digital, ajunge la uh, agențiile federale, Agenția Federală Americană. Poate că, sigur că anumite situații justifică o astfel de uh, colectă de date, dar nu îmi închipui că cineva e de acord cu principiul de a colecta orice fel de date fără a impune clauze de protecție similare cu cele din uh, legea americană. Nu trebuie să uh, fii un partizan al protecției uh, vieții personale uh, da, uh, ca să înțelegi că ar trebui să existe reciprocitate. E clar că cetățenii europeni ar trebui să se bucure de aceleași clauze de protecție precum cetățenii americani. Și, în fine, o ultimă observație se referă la nevoia urgentă de a stabili un cadru internațional pentru protecția datelor uh, personale. Știu că e o chestiune foarte importantă în uh, comisia dumneavoastră. Știu că e o chestiune esențială de care uh, a vorbit doamna comisar Reding și alții de-a lungul uh, anilor. ONG-urile au încurajat SUA să ratifice protecția privind uh, viața privată a uh, Consiliului Europei, pentru că noi considerăm că, iată, este un cadru uh, deja existent care ar putea să stabilească clauze cu privire la protecția vieții private atunci când datele sunt schimbate la nivel transfrontalier. Dar ne dăm seama că există o tendință de a Uh, invoca articolul 17 privind, din uh, Convenția privind uh, drepturile politice. Această convenție a fost ratificată, de, uh, ratificată de către SUA și de către alte state membre și a fost uh, uh, sprijinită la Varșovia și de comisarii privind protecția datelor. Și poate că e punctul final uh, al intervenției mele și începutul unui proces în legătură cu configurarea protecției vieții private în epoca modernă. În Declarația Universală a Drepturilor Omului, în 1948, uh, viața privată a apărut pentru prima dată. Aș dori să vă spun că nimeni, se spune că nici, nimeni nu ar trebui să, uh, nimănui nu ar trebui să-i se Uh, încalce dreptul la viața privată al uh, familiei sale, uh, reputația nimănui nu ar trebui să fie călcată în picioare, toată lumea ar trebui să fie protejată în fața unor astfel de acte sau interferențe. Iată Iată ce s-a spus în 1948 Așa a început uh, uh, acest lung proces uh, privind de protecția vieții private. Sper că guvernele de pe ambele părți ale Atlantului, Atlanticului împărtășesc aceleași obiective. Mulțumesc! Thank you. Then I'll in invite uh, our second speaker, Mrs. Crump of the American Civil Liberties Union. You have the... Vă rog, aveți cuvântul doamnă uh, Cramp. Thanks. I'm obviously new. Mulțumesc. Uh, și mulțumesc și pentru ajutor, că nu mă prea pricep uh, cum se întâmplă lucrurile aici. Uh, numele un, Uniunii Civile Americane pentru Drepturile Omului, uh, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat astăzi. ACLU ne numim noi, suntem o organizație civilă cu mai mult de 500.000 de membri, uh, dedicată principiului libertății care, sigur, apare în Constituția SUA și în legile federale. Eu înțeleg că scopul acestei audieri e de a stabili faptele privitoare la mm, afirmațiile din mass media în legătură cu proporționalitatea, legalitatea mm, dreptului mm, de a supraveghea și programul acestea. Astăzi voi încerca să identific programe de supraveghere recent revelate nouă care ne îngrijorează nu numai pe noi, ci și pe mai multe ONG-uri din Statele Unite. Și voi descrie eforturile făcute de noi pentru ca aceste programe să fie supuse controlului public. Sper că prin, a, prin descrierea muncii organizațiilor societății civile din SUA, Comisia noastră va avea un ajutor atunci când va decide propriile acțiuni. Datorită Edward Snowden, și, au, și unor reporter foarte creativ Avem acum o dezbatere despre supravegherea în masă în SUA și dezbaterea aceasta uh, trebuia să fie făcută de mult. În ultimele luni a, a devenit clar că securitatea de, uh, mă scuzați, Agenția de Securitate Națională este angajată în activități uh, chiar ilegale de supraveghere, ascultarea convorbirilor, uh, interceptarea telecomunicațiilor, nu doar în SUA, ci și în toată lumea în secțiunea 2.15 a legii Patriot din Statele Unite, NSA colectează statele, eh, datele din orice fel de convorbire telefonică din și în afara SUA. Dintr-o lege din 2008, NSA supraveghează conținutul comunicațiilor electronice din eh, întreaga lume. Eh, iată, acestea sunt programele cele mai cunoscute, dar nu sunt singurele. Uh, există și un proiect, proiect Hemisphere, prin care administrația de luptă împotriva drogurilor, uh, fără aprobare juridică, are acces la o dată, bază de date enormă. Acest program se pare că uh, ajută anchetele polițienești interne, dar Uniunea Europeană trebuie să știe că aceste programe de supraveghere în masă nu se vor uh, limita doar la aceste activități. Uh, Uh, una din uh, acuzațiile cele mai tulburătoare e că NSA se pare că a spart toate codurile folosite în sisteme bancare care protejează date sensibile, uh, dosare medicale, chaturi internet, convorbiri telefonice și așa mai departe. Sigur, cercetătorii de securitate au spus că dacă aceste telecomunicații sunt mai accesibile pentru NSA, aceasta probabil că le-a făcut mai uh, acces, accesibile și unor adversari externi sau corporații private. Uh, voi descrie acum uh, ce eforturi facem noi. În primul rând, în ce privește colectarea de către NSA a conținutului comunicațiilor pe internet, timp de mulți ani de zile, noi am fost preocupați de secțiunea 702 a amendamentului Pfizer, care e temeiul juridic pentru asemenea interceptări. Ehm, Rămân încă semne de întrebare în legătură cu sfera de aplicare exactă a acestor programe. Ehm, Totuși, acestea au stârnit îngrijorări pentru că în lumea întreagă actori privați ehm, controlează ca guvernele să nu facă acte de corupție și să nu acceseze asemenea conținut în mod ilegal. Guvernul SUA a sugerat ca americanii mm, să nu fie preocupați de aceste programe de colectare a datelor, pentru că ele se referă doar la trăini, dar trebuie să uh, respingem acest argument dintr-un număr de motive. Noi nu suntem naivi în legătură cu operațiunile de informații externe, toate țările le fac, dar trebuie făcută deosebirea între supravegherea altor guverne și supravegherea uh, pe scară largă a populațiilor străine. Și în al doilea rând, chiar dacă așa sta lucrurile, deci nu ar exista lege care să interzică o asemenea activitate, nu înseamnă că guvernul nostru ar trebui să o întreprindă. Acum s-a tras cortina în legătură cu uh, dimensiunile acestor practici, dar eu sper că popoarele democratice vor uh, impune limite asemenea, la asemenea programe. Și apoi, în ciuda celor spuse de guvernul SUA, comunicațiile americanilor sunt colectate conform acestor programe, procedurile NSA permit acest lucru și uh, asta se face când americanii vorbesc cu străinii. În 2008, uh, ACLU, susținută de alte organizații, a, mm, s-a adresat justiției și a pus sub semn întrebării caracterul constituțional al acestei măsuri. Amnesty International uh, a avut un uh, caz în care a sesizat justiția uh, în legătură cu practici ilegale. Și uh, trebuie întotdeauna să știm că aceste lucruri se întâmplă când e uh, vorba de legături cu uh, cetățeni care, mă rog, care nu au cetățenia SUA E vorba de Amnesty International, Human Rights Watch și multe alte ONG-uri care se ocupă de uh, respectarea drepturilor omului. Din păcate, în februarie 2013, Curtea Supremă din Statele Unite a respins cazul acesta pentru că nu s-a putut stabili că mm, comunicările au fost monitorizate sau nu. Dar astăzi nu putem să nu ne întrebăm că dacă mm, uh, Snowden ar fi făcut aceste destăinuiri mai rapid, sentința ar fi fost alta. Și apoi vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu uh, programul de identificare NSA. E un program care a fost uh, um, demascat în, prim, în, prima, în prima instanță de ziarul The Guardian. Orice convorbire telefonică externă a unui cetățean SUA este monitorizată de NSA în fiecare zi. Uh, e ceva de neînchipuit. Practic, NSA are uh, acces la cartea telefonică a fiecărui american, știu foarte exact cine cu cine vorbește și convorbe- cât durează convorbirile. Ce vorba de toate companiile telefonice uh, ale țării și este un program care durează de cel puțin șapte ani. Uh, noi suntem tulburați de acest articol eh, din The Guardian care vorbește despre programul Horizon. Noi suntem eh, clienți telefonici ai Horizon și noi am eh, sesizat instanțele federale împotriva acestui program și am spus că acest program încalcă atât primul amendament, dreptul la liberă exprimare, și cel de-al patrulea amendament, dreptul de a nu fi supravegheat de guvern. Uh, Constituția SUA, prin amendamentul 4, protejează cetățenii contra acestor activități. Președintele Obama și alții din administrație uh, au subliniat că acest program uh, colectează doar metadate și nu contacte, dar uh, această distinție nu este relevantă. Întrebarea este dacă programul încalcă drepturile la viață privată sau nu. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră cât de important e să nu-ți fie ascultat telefonul. De acolo se pot afla foarte multe, chiar, prin, chiar dintr-o singură convorbire telefonică, uh, poți afla o mulțime de informații despre o persoană. The ACLU has also sought to invalidate this program și ne-am bazat pe primul amendament combătând acest program. E vorba de libertatea de exprimare și de asociere. Curtea Supremă Statelor Unite a recunoscut de mult că membrii societății noastre trebuie să poată fi liberi de orice interferență din partea guvernului în corăbirile lor Poate că și alți angajați ai guvernului ne vor uh, contacta pentru a mm, ne divulga activități considerate de ei ilegale, dar uh, oricum, uh, simplul fapt că acest program există este tulburător și am cerut Curții Supreme să elimine acest program. Ehm, suntem activi, eh, facem lobby în Congres eh, pentru a eh, diminua sfera de aplicare a ehm, articolului care autorizează programul respectiv să ceară ca aceste comunicări interceptate să țină de organizații teroriste internaționale, astfel încât cetățenii SUA și cetățenii străini vor fi mai protejați. Mulțumesc din nou pentru faptul că m-ați lăsat să iau cuvântul aici și aș sta la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much uh, to both speakers. Mulțumim uh, ambelor vorbitare. Uh, Știți foarte bine care e procedura. Avem o primă rundă de întrebări. Raportorul, raportorul din umbră, mai întâi apoi răspunsurile invitaților. Și dacă mai avem timp la dispoziție, mai avem o a doua rundă de întrebări. Deja câteva persoane au cerut cuvântul, dar rog pe toată lumea să fie foarte conciși pentru ca să mai lăsăm timp și colegilor. Domnul raportor, vă rog. Thank you to both our guests. You're going to get a lot of questions. We've Mulțumesc, le mulțumesc tuturor invitațiilor, avem multe întrebări, am avut de- deja destule audieri încât pot să vorbesc pe scurt. Pentru domnul Rottenberg, ați avut o contribuție foarte importantă, ați vorbit de articolul 17 din Convenția Internațională în ceea ce privește drepturile civile și politice. Ne-ați făcut și niște recomandări în ceea ce privește SWIFT și așa mai departe, pentru care vă mulțumesc. Însă aș fi dorit să ne spuneți câte ceva despre experiența din America, pentru că această convenție internațională vorbește de protecție și protecția noastră. Ce vreau să vă întreb? Unde ce credeți că va face Congresul în această săptămână în ceea ce privește legislația la care face referire această convenție? Noi trebuie să facem un raport acum și trebuie să știm cât e acoperit de SUA și cât trebuie să acoperim noi. Aceasta este prima mea întrebare. Ne trebuie analiza americanilor ca să ne consolidăm și noi poziția. Apoi, ne-ați făcut trei recomandări în ceea ce privește SWIFT, acordurile comerciale și așa mai departe. E bine că ați făcut aceste recomandări, dar ar trebui să intrăm puțin în amănunte. Unde credeți dumneavoastră că vom ajunge? De exemplu, dacă suspendăm SWIFT și așa mai departe, ce credeți că se va întâmpla în partea juridică americană? Și apoi o scurtă întrebare cu privire la directiva privind protecția datelor. Nu ați vorbit despre interfața dintre această legislație și ceea ce facem acum. Și acum întrebările pentru dumneavoastră, doamna de la ACLU, tot acest gen de întrebare. Președinta, vreți să ascultăm întâi toate întrebările? Bine. Atunci trecem la raportorii din umbră. Domnul Vos din partea PPE. Da? Și eu aș dori să le mulțumesc celor doi vorbitori. 10 secunde, spune doamna președintă. Și eu aș dori să le mulțumesc celor doi vorbitori pentru prezentările foarte interesante din perspectiva americană. Am câteva întrebări, în special în ceea ce privește recomandările pe care ni le-a făcut domnul Rottenberg. Funcționează? Acum funcționează? Am ceva de spus în legătură cu recomandările pe care le-ați făcut. Am niște ezitări. În ceea ce privește acordurile de liber schimb, cred că acestea pot fi folosite astfel încât să fie introduse standarde de protecție a datelor și nu pur și simplu să le suspendăm, să avem o atitudine pozitivă și să spunem că și în acest tip de acorduri comerciale dorim să existe prevederi în ceea ce privește protecția datelor. Apoi, avem deja acte semnate cu SUA, am impresia că există două feluri de a proceda. Un fel juridic, prin care avem un acord, și apoi un drum, o cale nejuridică prin intermediul NSA. Eu cred că, ținând cont de aceste două aspecte, cred că se ajunge la o altă consecință. Dacă ne dorim să existe standarde internaționale de protecție a datelor, atunci și noi europenii trebuie să pornim de la premisa că nu trebuie să fie menținut nivelul nostru, dar atunci ce fel de nivel vă doriți dumneavoastră? Unul european sau unul american? Și asta lăsând la o parte un nivel chinezesc, unul rusesc, care ar putea și ele să fie discutate. Însă trebuie să ne fie clar că există diferențe. Și de aceea e important să știm care sunt principiile internaționale în ceea ce privește protecția datelor. Există deja așa ceva? Mulțumim, eu sunt raportor din umbră din partea ALDE, dar voi, îmi voi adresa întrebările doar la sfârșit, așa că are acum cuvântul domnul Albrecht din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru că vă aflați astăzi aici alături de noi și că ne-ați spus care e perspectiva dumneavoastră. Cred că a reieșit de aici o idee foarte interesantă. Mi-a venit o idee foarte bună și anume să vă întreb ce credeți că s-ar întâmpla dacă serviciile din străinătate, adică din SUA, care au sediul în state terțe, ar fi spionate din motive juridice, dar nu motive juridice americane, la nivelul la care o face NSA acum prin serviciile ca Yahoo, Google și așa mai departe, pe toate informațiile cetățenilor europeni. Cum este văzut acest fapt? Ați putea să elaborați avem această situație bizară. Există multe servicii care au sediul în Statele Unite ale Americii și de aici intervine o problemă pentru cetățenii europeni în ceea ce privește informațiile și datele lor personale. Însă observăm că dezbaterea e destul de restrânsă în Statele Unite în ceea ce privește cetățenii americani. Sunt drept, drepturile cetățenilor europeani intră aici în joc. Și apoi aș dori un răspuns tot ținând cont de standarde internaționale. Trebuie să ținem cont de negocierile care există între UE și SUA în ceea ce privește standardele de protecție a datelor. Guvernul SUA nu este presionat în niciun fel să schimbe legea privind viața privată pentru cetățenii neamericani, de exemplu. A doua întrebare rapoarte de transparență și în ceea ce privește accesul la date. Nu ar fi logic ca acest proces să fie accelerat și la nivel internațional, astfel încât să cerem transparență în ceea ce privește accesul guvernelor și să avem un cadru juridic în acest sens. E o idee care probabil ar trebui să fie transmisă mai departe și la ONU. Eu cred că e o idee interesantă. Apoi tot legat de Convenția Internațională în ceea ce privește drepturile civile și politice, există mișcări în acest sens în Statele Unite ale Americii și în ceea ce privește încălcările acestui tratat se face ceva la nivel guvernamental. Mulțumesc! Mulțumim! Raportul din umbră din partea ECR nu se află în sală, nu este niciun locuit, deci trecem la GUE, doamna Ernst. Da, mulțumesc. În primul rând, mulțumesc că vă aflați alături de noi. Văd că nu doar noi suferim, ci și dumneavoastră. Și așa suntem parteneri și ne aflăm chiar dacă ne aflăm pe maluri diferite. E o situație care pare lipsită de speranță, însă eu nu cred că e chiar așa. Am următoarele întrebări. Dacă aruncăm o privire de ansamblu, care e cel mai mare obstacol în ceea ce privește o schimbare? Ce împiedică o schimbare și o depășire a acestei situații? Punctul de acțiune cel mai important și nu doar din punct de vedere juridic, ci din punct de vedere principial, unde ar trebui să acționăm pentru ca ceva să se schimbe. Pentru că îmi fac griji că vorbim despre X legi și nu schimbăm nimic, așa că unde ar fi punctul în care ne putem implica? Ați vorbit de standarde internaționale, cadre internaționale care trebuie să existe. Uh, dar ce se întâmplă când unii da, spun, respectăm ce există, există nevoia să avem asemenea standarde, însă cred că numai în formă se întâmplă ceva. Un al doilea punct legat de acordurile comerciale. Domnule Rottenberg, ne-ați spus că acestea sunt importante și că se poate face ceva prin intermediul lor, însă aș vrea să elaborați cum ne putem folosi de ele și cum putem include aici un punct în ceea ce privește protecția datelor. Și ați mai făcut o, ați făcut o propunere în acest sens. Apoi, când cetățenii americani sunt spionați, care sunt temeiurile juridice? În rândul populației, în rândul oamenilor există mișcări, de exemplu cum s-a întâmplat la noi, când ei spun nu, nu se poate proceda așa, sau situația e mai simplistă, ce fel de reacții există? Pentru că, vedeți, au văzut, da, și noi suntem spionați, nu doar europeni, avem o problemă comună. Mulțumim! Acum voi pune câteva întrebări din partea grupului politic ALDE. Foarte pe scurt, pentru că am multe întrebări. În primul rând, aș dori să știu ce credeți dumneavoastră despre o cale de a despre calea prin care se încearcă contracararea acestei supravegheri. Știu că totuși există încă multe limitări. Toate aceste programe de supraveghere în masă sunt justificate prin nevoia de siguranță. Da, cu toții ne dorim siguranță, cum spunea și domnul Rottenberg, însă ce fel de dovezi avem că într-adevăr obținem această siguranță? Există rezultate, există un mod de a verifica dacă acestea sunt eficiente sau nu, aceste mecanisme de supraveghere? Și contrarul, dacă există vreun fel de dovezi prin care să vedem că datele sunt folosite pentru niște scopuri care nu au de-a face cu, cu siguranța. Pentru că avem această idee că sunt într-adevăr folosite în alte scopuri datele. Nu există alte instrumente juridice prin care putem obține informații? Cred că domnul Rottenberg a făcut referire la așa ceva. De exemplu, asistența reciprocă juridică. De ce nu ni se cer informații și pur și simplu ni se iau bazele de date? Păi, organizațiile americane mă uimesc întotdeauna munca pe care o fac acestea, dar care sunt instituțiile omologe ale dumneavoastră în Europa? Eu aștept o Uniune Europeană în ceea ce privește libertățile civile. Lucrați cu organizații din Europa, vă ajută acest lucru și ce aliați aveți în alte țări, de exemplu în Brazilia. Brazilia nu a fost prea încântată de spionarea telefoanelor președintelui brazilian de către americani. Aceasta ar fi o primă rundă de întrebări, acum vă rog să răspundeți și vom avea o două runde de întrebări. Deja am cinci cereri, cereri de cuvânt, dar întâi vă rog să răspundeți. Marc? Uh, Foarte pe scurt, și să nu mă repet. Uh, doamna președinte, a spus câteva întrebări foarte importante în legătură cu rezultatele uh, sau consecințele în SUA și cred că e foarte important să subliniem că chiar dacă uh, guvernul american e gata să renunțe la prerogativele sale pentru peste noapte, în ce privește interceptarea telefoanelor Uh, toată lumea a fost de acord că acest program ar trebui să se încheie. Chiar în această uh, vară, un membru conservator al uh, Congresului a pierdut la cinci voturi propunerea de a pune capăt finanțării Uh, deci a fost un vot uh, sprijinit uh, vast de către republicani și democrați, a fost surprinzător. Dar, cel puțin în ce privește comportamentul SUA, eu sper sau pe baza acestei, acestui indiciu, sper ca situația să se schimbe. ONG-urile, mediul universitar, toată lumea um, exercită presiune. Însă problema este că aceste schimbări nu vor avea niciun fel de impact asupra supravegherii care are loc în Europa. Și de asta trebuie conștienți. Trebuie să înțelegeți că opoziția uh, SUA la activitățile de supraveghere și schimbările care vor apărea s-ar putea să ajute soluționarea problemei în SUA, dar e puțin probabil ca supravegherea din afara uh, granițelor americane să fie abordată. Apoi la întrebările dumneavoastră, domnul președinte, și ale domnului Vos, care a întrebat despre aceste propuneri pe care le-am făcut și dacă uh, rezultatul ar fi să uh, se uh, bată pasul pe loc la negocierile comerciale în uh, baza uh, protecției vieții personale. Eu cred că e un domeniu în care poți obține rezultate concrete dacă cererile sunt rezonabile și dacă își propun să uh, asigure protecția vieții private și beneficii pe termen lung în ce privește schimburile comerciale dar eu vă invit să încercați să obțineți de la Congresul American schimbări în această lege a vieții private care să garanteze protecția vieții private a cetățenilor europeni. E simplu. Agențiile americane colectează aceste informații, nu e obligatoriu, dar ele consideră că e necesar Trebuie să vă asigurați că există protecție juridică, nu o, un acord de tip scrisoare, ca în prezent, ci să uh, aveți garanția că uh, viața privată a cetățenilor europeni este protejată. Nu cred că e o măsură prea radicală și de aceea vă fac această propunere. Președinta a vorbit și despre schimbările importante care au loc acum în directiva privind uh, regulamentul uh, referitor la viața privată și tot ce a făcut domnul Albrecht și colegii săi. Și noi în SUA am uh, solicitat punerea în aplicare a prezenței, a, a, a legii privind protecția consumatorului. Uh, deci e foarte importantă această lege. Președintele a lansat uh, acest proiect de lege în urmă cu un an, dar nu avem deocamdată nicio lege definitivă și astfel consumatorii americani nu beneficiază de niciun fel de protecție. Deci dacă ar mai fi, uh, s-ar mai face câteva măsuri în acest sens, cred că ar fi un efect de cascadă și în Europa, pentru că companiile americane ar avea un comportament în consecință. Domnul Vos a pus o întrebare legată de problemele juridice. Cum face față unei situații în care avem un acord juridic în vigoare și e clar că principala îngrijorare este că trebuie să îți faci grijă în legătură cu punerea în aplicare. Deci când avem un acord de timp safe harbor, nu e rău neapărat, dar trebuie să uh, îți pui întrebarea dacă această, acest acord este pus în aplicare cu adevărat. Pentru că dacă nu, atunci protecția juridică presupusă nu există de fapt. Deci vă rog să uh, aprofundați aceste chestiuni pentru a vă asigura că acordul e cu adevărat pus în aplicare. Domnul Albrecht a vorbit despre importanța transparenței datelor, sprijinim pe deplin această măsură, cred că unul dintre cele mai bune mecanisme ale protecției vieții private, în mod paradoxal, e să, ca oamenii să știe ce informații sunt colectate în legătură cu ei. Uh, orice organizație publică sau uh, privată uh, e dintr-o dată făcută mult mai responsabilă față unui cetățean, pentru că dacă vine omul și te întreabă de unde ai datele, ce date ai despre mine și cum intenționezi să le folosești, folosești devii mult mai responsabil. Părerea mea că o organizație transparentă, decentă, cu o anumită demnitate, poate sunt, se pregătesc pentru astfel de situație. Dar, uh, încă o dată, transparența e uh, un aspect cheie în acest domeniu al protecției vieții private. O întrebare cum soluționăm această problemă. Eu încerc uh, cât de mult pot să vă furnizez recomandări concrete. Am constatat schimbări concrete în acest domeniu în SUA. Am observat că Uh, proiectul de lege cu privire la protecția uh, consumatorului e în curs de aplicare și se mai, uh, mai naște, se profilează și acest cadru internațional. Ați întrebat ce faceți în SUA. Supraveghem punerea în aplicare a legii privind supravegherea, deci apoi avem omologi în SUA, avem colaboratori care lucrează cu președintele, cu tribunalul, avem uh, și o interpretare a avizelor juridice, avem date noi care înainte nu erau puse la dispoziția publicului în legătură cu uh, folosirea acestor date. Există și o, problemă, o propunere de a crea un uh, post de tip ombudsman, de mediator. Credem că e o propunere interesantă se pot face foarte multe în sistemul american pentru a îmbunătăți controlul parlamentar și democratic dar, încă o dată, situația nu se va schimba în ce privește protecția vieții private a cetățenilor europeni. Sofia ne-a pus o întrebare care este foarte importantă pentru noi. Uh, legea privind libertatea de informare e uh, cealaltă fațetă a monedei. Deci când vorbim despre informa uh, de societatea informațională, avem mai multe cauze în legătură cu comportamentul guvernului. Știu, sunt sigur că presiunea exercitată de domnul Snowden a făcut ca uh, activitatea agențiilor guvernamentale să fie mai transparentă, deci trebuie să continuăm să exercităm această presiune, pentru că până la urmă uh, Ă, miza o reprezintă activitatea agențiilor guvernamentale și organismelor publice. Oamenii au dreptul la informare. Mulțumesc! Mi se pare interesant că vorbiți de o organizație decentă și transparentă care să spună cetățenilor ce date colectează despre cetățeni. Ă, mm, am pus această întrebare, n-am primit un răspuns nici după ce ă, justiția a tratat această problemă. Doamna Cramp, câteva comentarii o să încerc, o să, încerc să nu repet ce spunea vorbitorul. Uh, care sunt efectele asupra activității companiilor precum Google. Uh, e clar că dacă am, cetățenii ar avea orice fel de uh, alternativă de opțiune, ar folosi-o guvernele probabil că uh, ar recunoaște că fac o greșeală dacă ar recunoaște că depinde de infrastructura unui alt stat. E clar că NSA-ul se, teamă, se teme ca această schimbare să se schimbe. În ce privește raportele cu privire la transparență? Acest raport uh, uh, al agenției uh, Transparency, nu știm dacă va sosi la timp. Gândiți-vă la Horizon Uh, a fost nevoie de uh, publicații de-a lungul unui întreg an. Trebuie să vedem uh, câte persoane sunt afectate de aceste supravegheri. Ar fi vorba de sute de milioane. În legătură cu raportul privind transparența, trebuie să ne întrebăm cine, unde, unde au fost autoritățile în acest timp companiile telecom uh, nu prea au făcut nimic. Eu am lucrat în acest domeniu, uh, ani de zile am încercat să le spun companiilor uh, telecom să răspundă la întrebarea cheie cât timp stochează datele privind cetățenii americani. De exemplu, um, SMS-urile sau cât timp păstrează informații în legătură cu, cu convorbirile Uh, telefonice. Am primit un răspuns de la o companie mică din Hickory, North, uh, Carolina de Nord, care a, uh, pe o pagină ne-a dat o, un bilanț al duratei deci pe care compania Telecom a ținut-o, a, a, a păstrat aceste date privind convorbirile telefonice. Eu cred că interesul uh, de afaceri um, a intervenit aici și că um, uh, viața privată a devenit dintr-o dată foarte importantă. Foia poate fi un uh, instrument foarte util, dar e foarte clar că nu e suficient și dacă ne uităm la tot ce am aflat de la Uh, domnul Snowden în ultimii uh, trei luni, ne-am dat seama cât de eficient este FOIR. Uh, organizații precum a noastră și alte organizații au pus întrebări pentru a afla informații, pentru a vedea pe ce, ce fac aceste, aceste programe. Și a fost nevoie de mai mulți whistleblowers pentru a avea acces la această informație care sublinează importanța, importanța Uh, celei de-a doua mese rotunde de astăzi. Doamnă președinte, nu cred că e probabil ca uh, vreo organizație din societatea civilă să îmbunătățească condițiile privind de protecția vieții private. Dar, în parte, cel puțin, uh, e vorba de lipsa de instrumente pe care le avem la dispoziție. Pentru că, bineînțeles, așa cum s-a spus, uh, trebuie să lucrăm cu ce avem, ne ocupăm de protecția drepturilor cetățenilor americani și în rest nu avem prea mult. Ajungem la a doua rundă de întrebări acum. Cinci colegi s-au înscris la cuvânt. Vă rog, când dați răspunsurile la a doua rundă, să vă referiți și la uh, dovezi cu privire la uh, folosirea frauduloasă a datelor. Doamna Morvai, doamna Sipel, domnul Bronx, doamna Radford și încă cineva. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci închidem lista. Doamna Morvai are acum cuvântul două minute. Szépen magyar nyelven szeretnék beszélni. Mulțumesc, voi vorbi în limba maghiară. Pentru că se pare că am intrat într-un fel de uh, competiție nesănătoasă împotriva Statelor Unite când am organizat o audiere în legătură cu încălcările drepturilor din Ungaria, au fost prezenți mult mai mulți spectatori în sală. Iată, acum sala e aproape goală. Când am avut uh, raportul Tavares despre Ungaria, n-a fost niciun loc Iată, chiar domnul Tavares lipsește astăzi, deși se laudă că este un mare luptător uh, pentru libertate. Întrebarea mea ar fi, de ce considerați că există această lipsă de interes în uh, ce privește aceste încălcări ale legii, aceste activități ilegale întreprinse de Statele Unite? Oare ne aflăm în uh, într-un scenariu al la George Orwell, 1984, ce stă în spatele acestei uriașe activități de colectare a datelor? De ce face asta uh, Guvernul Statelor Unite? date legate de propriilor cetățeni și de cetățenii europeni. Ei ne spun minciuni că au nevoie de aceste date în lupta împotriva terorismului. De dacă orice persoană de bun simț își dă seama că e o minciună, că altfel n-ar asculta uh, conversațiile președintelui Braziliei și n ar fi ascultat uh, conversații de la sediul Națiunilor Unite, informații medicale, informații bancare. Deci dacă într-adevăr era vorba despre lupta împotriva terorismului, atunci uh, pur și simplu uh, nu ar fi ascultat atât. Care credeți deci că e scopul colectării de date? Ce doresc ei de fapt? La ce le vor folosi? Și, în întrebare, ACLU și alte ONG-uri, ce au de gând, cum vor încerca să-l protejeze pe domnul Snowden și acum în limba engleză. Cine va proteja interesele domnului Snowden în Statele Unite? Mulțumesc. Doamna Zippel, două minute, vă rog. Thank you very much. I will try to make... Mulțumesc, o să încerc să fie uh, succintă. Uh, mă bucur să aud din partea reprezentanților societății civile SUA că există o dezbatere acolo în legătură cu colectarea datelor uh, care merge mult prea departe. Chiar după experiența din 11 septembrie vorbim aici despre lipsa protecției datelor, lipsa protecției vieții private. Și întreba, dacă vorbim despre guverne care se răzgândesc cel puțin uh, legat de cetățenii SUA, dau înapoi. Asta se întâmplă pentru că guvernul recunoaște că a mers prea departe sau doar uh, un fel de, din punctul dumneavoastră de vedere sau cât puteți dumneavoastră să vorbiți despre asta, e un fel de semnal, uh, un fel de semn de bunăvoință pentru a pune capăt dezbaterii. Și aș vrea să știu dacă aveți vreo idee cum putem uh, să coordonăm uh, lucrurile între UE și SUA. Și sunt de acord cu domnul Rottenberg că a continua, la fel ca până acum, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic în negocierile dintre UE și SUA, uh, va însemna că nu se va schimba nimic, pentru că, dacă am înțeles corect, cetățenii, cetățenii SUA se bucură că va înceta supravegherea americanilor, dar n-au nicio problemă cu uh, supravegherea cetățenilor europeni. Nu, nu le pasă dacă aceasta va continua. Deci cum ar trebui să continuăm? Cum a spus domnul Rottenberg, singura șansă este să punem stop acordurilor uh, de comerț și de alte uh, facturi dacă aveți alte idei, m-ar interesa cum să continuăm această dezbatere în Europa sau chiar între Uniunea Europeană și Statele Unite la nivel de societăți civile. Thank you, Mr. Bronze. Mulțumesc, domnul Bronze. Mulțumesc. cum uh, extrage NSA-ul informațiile din acest uh, volum masiv de date? Oare ei identifică o listă de persoane, organizații și de acolo obțin informațiile sau pur și simplu la întâmplare? Ar însemna că este implicată o armată întreagă de oameni și în ce măsură cetățenii americani sunt dezavantajați de uh, contacte non-politice, întâmplătoare, cu oameni de care e interesată NSA. Uh, sunt convins că Uh, membrii suspecți n-ar vrea să afecteze și contactelor inocente. Cum vă afectează informațiile pe dumneavoastră? Se poate acționa într-o formă legală? Cât de extinsă dezbaterea în Statele Unite? Uh, cine își dorește sub continuarea supravegherii? Care sunt grupurile de interese? Lobiștii? Uh, care apără drepturile private? Au, are unii conexiuni, legături cu state străine? Domnul uh, Baden, în săptămâna trecută, a spus ceva foarte interesant, și anume că problema cu supravegherea nu e doar că ea este folosită, după cum am și sugerat eu, ci că uh, are, poate, ca efect, uh, că acționează ca un inhibitor al activității organizațiilor de protecție a drepturilor civile. Poate am înțeles eu bine ce a spus domnul Rottenberg, că uh, serviciile de securitate și ele simt că trebuie să respecte legile, uh, că nu, nu mă scuzați, că nu consideră că trebuie să respecte drepturile vieții private la fel ca orice cetățean. În legătură cu prezența publicului aici, sunt convins că ar fi fost mai mult uh, lume aici dacă întâlnirea din 24, întâlnirea de astăzi și întâlnirea de joi ar fi fost organizate în aceea zi. Mulțumesc! I'm, I'm afraid um not in, in charge of that. Bun, aici din păcate nu eu răspund și de organizare și uh, n-am decât n-am ce să fac decât să dau cuvântul vit, următorului uh, vorbitor. Dankeschön. Uh, Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru aceste informații și pentru faptul că ne-ați spus că se pare că, adică e clar că în SUA discuția nu merge mai departe spre celelalte locuri în care există probleme. Ne-ați spus că în SUA da, s-a înregistrat o îmbunătățire a situației, însă nu și la noi în Europa. M-ar interesa de fapt, sunt convins că trebuie ca legătura între SUA și UE să fie mai strânsă, atât în ceea ce privește societatea civilă, cât și viața parlamentară. Întrebarea mea e următoarea. Cum suntem noi văzuți în SUA? Suntem luați în considerare sau ce trebuie să facem pentru a fi luați în considerare? Colegii au spus deja câte ceva în acest sens și dacă nu facem ceva, totul va rămâne așa cum e. Oh, mulțumesc. Și doamna Ladford acum. Mulțumesc și vreau să le mulțumesc invitațiilor pentru faptul că ne-au ajutat foarte mult și acele și Epic și e unul din principale motive pentru care ar fi o prostie să ne izolăm uh, noi ca europeni uh, și să nu mai avem legătură cu Statele Unite, pentru că cred că avem interese comune. Pentru mine chestia nu e o, un conflict SUA împotriva America, ci e cetățeanul împotriva statului și autoritățile de control. Trebuie să încercăm să găsim moduri de a pune presiune în mod inteligent asupra guvernelor, mediului de afaceri. Sigur că nu e vorba doar de această agenție de securitate NSA, ci e vorba și de uh, servicii secrete din Marea Britanie, din Franța. Deci haideți să nu fim ipocriți, că și europenii fac așa ceva. Deci avem și o problemă internă europeană că se merge prea departe cu supravegherea de către agențiile de securitate de informații și va fi dificil uh, să punem presiuni, uh, să nu ne tăiem singur craca de sub picioare. Suspendarea negocierilor comerciale cred că este o asemenea tăiere de cracă. Uh, trebuie să profităm de orice ocazie de a ne apropia între noi. Și asta înseamnă că să trebuie să implicăm și mediul de afaceri, care și este interesat de, de uh, protecția datelor lor private și să implicăm și Congresul American. Să fiind fel și cu mine, am avut experiențe uh, ne-am întâlnit cu președinta Comisiei uh, de Informații din Senatul American, care nu prea era deranjată că străinii erau victimele torturii în SUA. Păi deci pe interesează mai mult doar cetățenii americani. Deci trebuie totuși să uh, facem eforturi în comun cu americanii aici, pentru că izolarea nu e o soluție. Și aș vrea să întreb pe Mark Rottenberg, care a vorbit despre presiunea asupra Congresului care să facă schimbări pentru uh, europeni. Dar nu știu, asta nu-i ajută pe americani. Da, uh, președinta întrerupe. Mulțumim. Atunci, uh, astea au fost întrebările. Haideți să vedem cine dorește să înceapă. Poate să înceapă doamna Cramp. Thank you. So there were a number of questions. I'll jump. Mulțumesc. Bun, să încerc să, să, să răspund în ordine. Să, o întrebare în legătură cu Snowden și dacă facem vreo pregătire ca să-l ajutăm în Statele Unite ACLU a spus deja public că suntem recunoscători uh, pentru contribuția sa la dezvăluirea acestor programe și suntem pregătiți, dacă e necesar, să coordonăm apărarea sa în justiție dacă s-ar ajunge la asta în Statele Unite. Da. Bun, deci cum se exact datele de către NSA? altă întrebare. Bun, uh, sunt diferențe de la program la program. Unele programe uh, funcționează prin colectarea în, mata, în masă, mă scuzați, acces nediferențiat, uh, altele uh, implică schimburi de date cu alte țări sau regiuni. Deci nu este un răspuns, nu există un răspuns, un singur răspuns pentru toate aceste programe, dar sperăm să aflăm mai multe de la domnul Snowden și din ce în ce mai mulți uh, angajați ai administrației sper să ne dezvăluie cum se petrec lucrurile. Singur, ne îngrijorează această activitate de supraveghere și este exact ce am uh, făcut pentru uh, a ne adresa justiției, uh, da, probabil că aceste activități de supraveghere ar, au un efect negativ asupra noastră, că poate că oamenii nu vor mai vorbi cu noi dacă ne sunt ascultate și nouă convorbirile. Eu vor, am vorbit cu foarte mulți reporteri în, în ultimele patru luni și până acum nu m-am întâlnit cu atât de mulți ziariști și mi-au spus spontan că în chestiuni cum, care au legătură cu NS, pur și simplu se autocenzurează de frică să nu fie ascultați. Asta a început chiar dinainte de revelațiile Snowden, dar atunci a fost foarte clar că unor reporteri li se supravegheau uh, comunicațiile electronice. Sigur, oamenii mi-au spus că da, ne teamă că dacă ne legăm de aceste programe vom fi uh, supravegheați și ni se va încălca viața privată. De aceea sunt recunoscătoare acelor reporteri care, într-adevăr, sunt activi pe aceste subiecte. Uh, au, acte la, au acces la aceste acte, mm, se implică activ și sigur că munca lor e foarte, foarte grea. Altă întrebare în legătură cu probe de abuzuri ca urmare a acestor date. Bun, e un, un, o, o întrebare foarte răspândită. Uh, la cei care nu facem parte din guverne nu prea avem acces la informații în legătură cu utilizarea datelor. Administrația câteodată pur și simplu face doar câteva afirmații neverificate. Și pur și simplu noi nu putem avea acces la, la, la dovezi. Noi din SUA depindem pe câțiva membri ai Congresului, mai ales Biden, ca, și alții care au acces la informații la care nu are acces uh, omul de pe stradă și atunci ei ne ajută uh, să ne punem semne de întrebare în legătură cu eficiența acestor programe. Și, uh, sigur, mai ales programele care implică ascultările telefonice, aici uh, toată lumea este sursă de informații și mă opresc aici. Regarding Mr. Snowden, I was just uh, past... Domnul Rottenberg, în legătură cu domnul Snowden, uh, uh, da, Jocelyn Rodek, um, Jocelyn Rodek, care este invitat aici, va citi probabil o declarație din partea domnului Snowden și îi mulțumesc deja. Doamna Mordvai a Eh, pus o întrebare foarte importantă. De ce se colectează datele? Eh, dați-mi voie să vă ofer punctul meu de vedere. Datele colectate în public contribuie la cunoștințele generale publicului. Foarte bine. Datele care eh, sunt colectate în mod secret se utilizează pentru mai multă putere și mai mult control. Motiv, în, motiv pentru care guvernele democratice moderne sunt foarte preocupate în legătură cu colectarea secretă a datelor. E vorba de putere și de control. Doamnei Sipă le spune că noi avem într-adevăr un dialog public în SUA, dar în mod interesant, Casa Albă de asemenea, ascultă ce au de spus liderii europeni și se exprimă îngrijorări. Reprezentanții guvernelor exprimă preocupare în legătură cu consecințele ascultării comunicărilor uh, diplomaților, uh, negociatorilor comerciali, uh, membri ai guvernului. E un nivel dincolo de care, cred, nu ar trebui să se treacă. Asta, de asemenea, a contribuit la reacția SUA. Domnul Brons a pus o listă întreagă de întrebări foarte bune. Ce anume face NSA-ul? Asta vrem cu toții să știm. Organizația mea, EPIC, are multe resurse, ACLU, ACLU, de asemenea, apoi uh, Centrul de Drept de la Universitatea Georgetown a făcut o serie întreagă de conferințe ca să avem o imagine mai clară a celor ce se întâmplă. Uh, printre cele mai importante documente au fost nu doar ordinele prin care s-a furnizat autorizația, ci și un aviz juridic oferit de instanțe, uh, Uh, acolo se intră foarte în detaliu în legătură cu modul în care s-au întreprins aceste programe și uh, au existat și încălcări, încălcări ale unor statute, încălcări ale unor prevederi ale Constituției. Asta ne interesează pe noi. Apoi, o întrebare în legătură cu modul în care facem noi în Statele Unite eu cred că publicul uh, din SUA încă nu se gândește la dimensiunea globală a programului de supraveghere. Vedem că președinta Braziliei recent nu a dorit să se întâlnească cu Obama din cauza asta. Știm că adversarul electoral al doamnei Merkel a vorbit de asta în alegerile germane, dar majoritatea oamenilor încă nu știe ce se întâmplă și de aceea sper că ne continu- vom continua să ne întâlnim. Uh, ca să facem public ce toate aceste lucruri. Doamna Ladford uh, totdeauna se referă la lucruri practice, da, sunt bătălii politice, nu doriți să faceți concesii cu lucruri valoroase pentru noastră și respect asta, dar uh, în legătură cu relațiile SUA-Germania, am citit, am scris, mă scuzați, un articol și am spus că prietenii nu spionează prietenii Adică prietenii nu se spionează unii pe alții, practic. Sigur, e o diferență între activități de, de anchetă îndreptate împotriva unor inamici, ă, asta pe de o parte și pe de altă parte colectarea de date despre prieteni, despre colegi. Cred că e o, o linie care nu ar trebui să fie uh, trecută și SUA a făcut asta. Uh, da, e vorba doar de suspect uh, potențial uh, care sunt o amenințare la adresa securității SUA. Eu nu mă simt ca o amenințare la adresa securității SUA. Bun. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc uh, amândurora și sunt convins că noi vom rămâne în contact cu dumneavoastră și sper că vă putem adresa și întrebări în scris dacă mai apar elemente în decursul anchetei. Deci vă mulțumesc. Acum, înainte să trecem la următoarea sesiune de întrebări și răspunsuri, vreau să spun uh, membrilor comisiei că autoritățile SUA au fost invitate uh, în fața comisiei noastre, însă au refuzat invitația. Am primit niște scrisori spunând, citez, că regretăm că nu putem oferi încurajări pentru, în legătură cu participarea oficială a SUA, am încheiat citatul. Ehm, am invitat și autoritățile din țările de jos, care și ele au refuzat invitația, și autoritățile din Marea Britanie încă nu ne-au răspuns. Deci dacă dorește cineva să critique ehm, modul în care am organizat audierile, trebuie să știe că noi am invitat mai multă lume, am invitat, am invitat pe toată lumea, uh, dar am fost refuzat. Doamna Mordvai, vă rog, punct de ordine. Da, doamna Mordvai, cer și eu, uh, vă rog, copiile scrisorilor ca să le arăt propriilor alegători. Mulțumesc. Da, sunt convinsă că le puteți primi de la secretariat, spune doamna Endfel, nu cred că secrete. Sunt altele secrete, dar acestea nu. Mulțumesc! Și acum invit uh, următorii vorbitori să se așeze alături de mine. Acum ne vom uh, referi la activitățile celor care denunță activități legale și apoi protecția lor juridică. După cum s-a spus adineauri, rolul acestor persoane din interior e vital instrumentele juridice de transparență pe care le avem la dispoziție nu funcționează așa cum se cuvine, fără ei. Vom asculta trei mărturii. În primul rând, domnul Drake, un fost uh, șef de la NSA, apoi uh, o, prin video, transmisie video, legătură video, domnul Vibe, fost uh, analist șef de la NSA, deci el ni se va adresa din Washington, D.C. și apoi eh, doamna Macken, dacă am pronunțat bine, care este uh, eh, fost ofițer de la MI5, Serviciul de Informații din Marea Britanie. Vă rog, uh, bun venit, doamnă. Okay. Sorry. I was instructed wrong. <laughs> I tried to get it right, sorry. Okay, we're going to uh, ask each of you to, uh, to do a 15-minute uh, Cât o prezentare de 15 minute, vă rog, uh, pentru fiecare, că vom avea și videoconferința și v-aș ruga deci să respectați uh, timpul alocat, pentru că dacă nu e complicat, uh, bun venit în fața comisiei noastre și îl voi invita pe domnul Drake să ia cuvântul. Vă rog. Thank you to the European Parliament and the Civil Mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Libe pentru că m-ați invitat să vorbesc la această audiere importantă și a vorbit despre uh, confruntarea pe care o aveți acum în față în ceea ce privește supravegherea în masă a cetățenilor europeni, dreptul la viață privată al cetățenilor din, din țara mea și țările dumneavoastră. Aparatul de informații al diferitelor țări cooperează cu furnizorii de internet astfel încât îi spionează pe cetățeni. E vorba de un control care trebuie să fie făcut în One second, the interpreters ask you to slow down a little bit, otherwise they can't keep up. <laughs> I used to fly as a cryptolinguist on Eu lucram ca criptolog pe niște avioane de recunoștință în America și asta se întâmpla în ultimii ani din războiul rece. Principala țintă era Germania de Est. Staziul a devenit deosebit de eficient. Supravegherea lor supravegherea lor răspundea la nevoia patologică pe care o aveau de a ști tot ceea ce se întâmplă. Cu toate acestea, eu niciodată nu mi-am închipuit că Statele Unite vor lua stazii ca model pentru un propriu regim de supraveghere. Își va transforma proprii, proprii cetățeni în ținte, dar nu doar pe ai lor, ci și cetățenii din restul lumii. Chiar ne dorim să devenim niște ținte ale unui stat de supraveghere. Într-un astfel de stat, toată lumea e bănuită. Suveranitatea cetățenească e văzută ca un adevăr, ca un inconvenient și se ajunge la acest acces neîngrădit la date despre viața noastră. Din păcate, acest regim de supraveghere a crescut acum într-un sistem global. A trecut departe de lupta împotriva terorismului și alte crime internaționale. Comisia dumneavoastră are provocarea de a lupta cu un stat secret ascuns în umbră de supraveghere care ne pune în pericol libertățile cetățenești și se folosește de puterea pe care o are pentru a se extinde subminează chiar societatea însăși, slăbește încrederea între cetățeni și pune în pericol mecanismele pe care le folosim pentru comerț. Astfel se ajunge la faptul că se merge pe o mentalitate în care obiectivul este prioritar mijloacelor folosite astfel încât se ajunge la un mare pericol. Amenințările sunt exagerate în public, astfel încât să fie accesate toate datele noastre și asta din umbră când serviciile naționale de informații sunt cele care compromit protocoalele care există și, ser- și serviciile de internet pe care atât cetățenii cât și companiile se bazează, atunci ajungem în următorul punct. În viața de zi cu zi lipsește acum încrederea în tocmai aceste sisteme. Suveranitatea cetățenilor și statelor noastre sunt aici la mijloc când vorbim de un astfel de aparat statal de supraveghere. Din cele spuse de curând de Edward Snowden, guvernul american a încălcat protecția constituțională a propriilor cetățeni nu a ținut cont nici de integritatea internă a altor state și nici de drepturile fundamentale ale cetățenilor neamericani. Știu. Știu pentru că am fost martor ocular al fondării acestui stat de supraveghere care a luat ființă după evenimentele de la 11 septembrie. Am fost acolo de la început pentru că lucram în cadrul NSA și am aflat despre acest program de supraveghere secret care colecta niște care colecta date private, printre care și date privind tranzacții financiare și așa mai departe. Acest program se despărțea de Constituție, de tot ce exista și încălca drepturile cetățenilor europeni se foloseau și se abuzau instrumentele naționale de putere, așa cum s-a întâmplat în anii 60 și 70. Aceste programe de supraveghere au luat naștere în următoarele săptămâni și luni după evenimentele din 11 septembrie. Aceste decizii s-au luat la nivelurile cele mai înalte ale guvernului american. Asemenea, scurt circuite nu ar fi fost necesare pentru că existau alternative legale care ar fi putut fi folosite. Inovații aviația americană ar fi putut folosită și în același timp s-ar fi putut proteja viața privată a cetățenilor. Mi-am exprimat aceste îngrijorări la nivel intern și după aceea am devenit denunțător exact după evenimentele de la 11 septembrie, în care vorbeam despre abuzul care exista și ceea ce se întâmpla în NSA din 2003 până în 2005. Apoi există acest program de colectare a informațiilor de miliarde de dolari al NSA-ului NSA care nu și-a adus rezultat, nu a adus rezultate în ceea ce privește scopurile pentru care se spunea că va fi folosit. Am urmat toate regulile ca denunțător. Am încercat să apăr Constituția. În 2006 am zis că îmi voi pune în aplicare dreptul la primul amendament și voi denunța acele informații pe care publicul trebuie să le cunoască în ceea ce privește folosirea și abuzul acestor programe de supraveghere în masă cetățenilor. În loc să vorbesc despre, în, în loc să ia poziție la cele spuse de mine, guvernul m-a făcut pe mine țapui spășitor. Am avut de suferit foarte mult de pe urma celor spuse de mine. Am fost pus pe o listă neagră, nu mai aveam venit și în același timp trebuia să suport niște costuri foarte mari de pe urma procedurilor juridice. Conturile mele bancare au fost golite, inclusiv cel pentru pensionare și cel de economii. Acesta a fost doar începutul. Experiența mea ca denunțător trimite un mesaj înspăimântător cu privire la ceea ce guvernul poate și va face atunci când cineva spune adevărul. Vorbim de cenzură. Odată expuse, aceste acțiuni neconstituționale au fost și încă sunt justificate pe diferite motive legate de siguranța națională. Acum ne aflăm într-o eră în care chestiunile din interesul public, care nu pun la pun, nu pun în pericol siguranța națională, sunt considerate ca fiind acte de spionaj. O anatemă în ceea ce privește o societate deschisă și liberă. Eu am făcut tot ce se putea face pentru a apărea, apăra drepturile cetățenilor europeni și suveranitatea individului. Toate acestea au fost încălcate de propriul meu guvern fără să existe motive. Totul a fost doar o scuză pentru a se trece la partea întunecată. Într-un mod irresponsabil și unilateral și secret. Am denunțat pentru că am văzut că se întâmplă o mare ilegalitate și asta în, inter în interiorul Agenției de Securitate Națională. Și eu am fost victima supravegherii, am fost verificat de FBI în 2007 și apoi sub Obama am fost pus sub acuzare cu 10 capete de achizare, 5 sub legea de spionaj, mă așteptau cam 35 de ani de închisoare. Departamentul de Justiție american a făcut toate aceste acuzații la adresa mea și aceasta ne arată cum a crescut acest stat al supravegherii începând cu 11 septembrie. Guvernul a aflat tot ce a putut despre mine și m-a transformat într-un inamic al statului. Am devenit primul deținător care a fost uh, pus sub acuzare în ultimul deceniu. Până acum se mergea după spion, nu după denunțători. Faptul că această putere de a supraveghea toate datele fără permisiunea persoanei în cauză, în secret și împotriva voinței, e o formă supremă de control. Când un guvern ajunge să facă asta la o asemenea magnitudine, atunci e momentul în care cetățenii trebuie să devină conștienți de ceea ce se întâmplă și să se teamă de ce le pregătește viitorul. Pentru că libertățile lor sunt luate în numele siguranței naționale fără consimțământul acestora. Această frică la amenințări reale sau imaginare duce la acest climat negativ în care se ajunge la o adevărată obsesie în ceea ce privește securitatea națională. Cazul meu juridic arată foarte clar ce s-a întâmplat cu acest guvern care s-a delimitat de Constituție, de democrație, atât în interiorul țării cât și în afară. Vorbim de o formă străină de guvern, un stat național de supraveghere dar acesta ne aduce aminte de alte evenimente din trecut și pune sub amenințare toate tipurile de democrație. Nici o tiranie nu e mai crudă decât aceea care se află în umbra legii. Și te neci exact de pe barca în care sperai că te vei salva. Ce mi s-a întâmplat mie face parte dintr-o campanie mult mai mare împotriva denunțătorilor despre ce poate și va face Guvernul Statelor Unite. Încearcă acum și urmărește pe aceștia, însă guvernul e depășit de cei care continuă pe această cale ca rezultat a celor spuse de Snowden. Vorbim de un stat poliționesc în SUA care a dus la acest program de dimensiunile cele mai mari din istoria lumii de supraveghere. NSA face toate acestea într-un mod deliberat și în secret. Chiar dacă ar fi să credem pe cuvânt pe cei din Agenția Națională de Securitate și anume că țintele sunt doar cei care sunt bănuiți de, activ, de activități teroriste, tot vedem ce se întâmplă acolo, încalcă drepturile democratice ale cetățenilor, pentru că viața privată e personală. Acum toate datele personale ale cetățenilor sunt stocate ani întregi în caz că va fi nevoie de ele în viitor. Cei care încearcă să aducă la lumină toate aceste fapte se află în pericol. Cele întâmplate în 1970 ne amintesc de, de ce se întâmplă atunci când un regim face ce vrea să facă sub amenințarea anumitor pericole. Se poate impune o tiranie totală pe care nu o, va, o vom mai putea combate. Cetățenii americani și din întreaga lume nu ar trebui să-și facă griji despre cum să se protejeze de guvernul american. Însă, iată că așa s-a ajuns. Guvernul nu ar trebui ca, spunând că vrea să-și protejeze, că să-și protejeze cetățenii, să supravegheze pe toată lumea, în întreaga lume și să atace pe oricine aduce aceste fapte la lumină. De aceea vă rog să examinați transparența, astfel încât să fie puse în aplicare drepturi fundamentale ale cetățenilor, iar cei care aduc la lumină faptele guvernelor să fie protejați. E nevoie de protecție și în ceea ce privește diferitele căi de obținerea informațiilor pentru oricine încearcă să aducă lumina spre evenimentelor. Toate datele trebuie să fie criptate și această criptare să, fie, să poată fi folosită la scară mare. Cum se, cum se pot proteja Statele Unite de acest regim de supraveghere? Există dispoziție în ceea ce privește informa aceste informații în scopuri comerciale și în ceea ce privește furnizorii de internet. Companiile transnaționale trebuie să țină cont de, de ce se poate întâmpla dacă se ajunge la aducerea lumină a unor asemenea informații. Datele noastre sunt acum luate și folosite de acest stat de supraveghere. Supravegherea și observarea. Doamna președintă, domnule, interpreții vă roagă să vorbiți mai rar. Nu sunt de acord cu premisa care face parte dintr-o distopie în ceea, în ceea ce privește ceea ce mi s-a întâmplat mie. Nu avem nevoie de un gard digital care să ne înconjoare acum, de cineva care să vadă încotro mergem, de unde venim cineva care să știe tot timpul ce facem, ce simțim, adică esența a ceea ce suntem și simțim ca ființe umane. Mulțumesc! Thank you very much for that statement. Mulțumesc pentru declarație. Și acum uh, videoconferință cu domnul Vibe, care este fost analist șef de la NSA, care Uh, ne va vorbi de la Washington, vă rog. Bună ziua, Europa! Members of the Committee on Civil Domnule Aguilar, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, uh, salutări de la Washington. Washington. E o onoare pentru mine să vorbesc despre un subiect atât de important Uh, pentru națiunile civilizate, națiuni care cred că toți cetățenii ar trebui să uh, beneficieze de o protecție adecvată. Îmi pare rău să constat că în SUA, anumite persoane au jucat un rol foarte important în schimbarea Constituției americane într-un mod care nu a fost uh, întâlnit de mai bine de un secol. Mă refer la amendamentul cu numărul 4, care protejează viața privată a tuturor cetățenilor americani. Acest uh, uh, amendament solicită să se facă dovada clară a uh, justificării ca viața privată a unei persoane să fie supravegheată. Un fost director NSA, Michael Hayden, a afirmat că formularea din amendamentul 4 nu era cauza probabilă, ci uh, era vorba de o suspiciune uh, rezonabilă. Deci, astfel a devenit foarte interpretabil interesul uh, unei, uh, unei organizații precum uh, NSA în contextul unor evenimente precum atentatele din uh, 2011. Și Congresul American și-a dat uh, acordul, un congres mai uh, dornic, să spună da, în numele securității naționale, decât uh, uh, să-și exercite drepturile democratice în numele Constituției Americane. Într-adevăr, explicațiile foarte tehnice ale NSA nu au dus decât și la mai multă confuzie și Congresul a depus armele. Când mai târziu s-a dovedit faptul că NSA-ul uh, aduna informații despre cetățenii americani, NSA a spus că încălcarea legii s-a făcut din întâmplare uh, sau dintr-un accident. Însă, grație lui uh, Edward Snowden, știm că această afirmație era o minciună. Când s-a vorbit pentru prima dată de violarea vieții private, două, doi foști uh, uh directori NSA, domnul Odom și Bobby Edman, doi uh, uh, generali la pensie, au intervenit și aș dori să parafrazez uh, un articol în care au dat ei un interviu. Dacă Curtea Marțială ar fi intervenit, președintele Bush ar fi trebuit fi, să fie pus sub acuzare în urma acestor acuzații. Uh, cu câteva săptămâni înainte, ziarul New York Times uh, dăduse, făcuse, dăduse publicității aceste informații. Domnul Openi și-a dat seama că dacă ar trebui să discute informații ultrasecrete, nu ar fi putut să se uh, controleze, să-și păstreze stăpânirea. De ce era atât de revoltat? Uh, pentru că armata militară a depus un jurământ de a uh, proteja Constituția americană împotriva oricărui tip de dușman uh, străin sau uh, intern. Pentru că pentru uh, generalii americani uh, Um, era vorba de o chestiune de onoare și el a făcut tot ce este în putință pentru a se asigura că toți angajații uh, respectă această uh, promisiune cu numărul 1 la NSA. Deci nu ar fi trebuit să se încalce dreptul la viața privată fără o uh, hotărâre de justiție. Amiralul Bobby unul dintre ce, personalitățile cele mai respectate din acest domeniu al serviciilor secrete din SUA, și un autor al actului privind uh, supravegherea datelor uh, personale din 1968. Și aici aș dori să-l citez. În lege era o afirmație conform căreia nu puteai face acest nimic. Nu poți face nimic fără autorizație. El uh, a spus că credea că uh, dacă se consideră necesar, chiar legea se poate schimba. Uh, nu s-a uh, încercat schimbarea legii, ci reinterpretarea acesteia de la Ministerul Justiției din SUA, nu de către Curtea Supremă și cu siguranță fără acordul poporului american. Acum, foarte pe scurt, aș dori să vă prezint câteva <laughs> slide-uri PowerPoint. Aș dori să vă arăt că cu ajutorul tehnologiei de astăzi nu e nicio nevoie de a avea un echilibru între securitate și libertate. Nu avem niciun motiv să uh, cedăm nici uh, un, uh, o palmă de pământ în acest domeniu al securității în uh, virtutea uh, libertății apărate. Aici aveți un uh, prim diapozitiv care conține definiția conținutului. După cum știți foarte bine, această dezbatere cu privire la supravegherea uh, electronică uh, implică două categorii de informații, metadate și conținut. Vă rog să citiți câteva dintre aceste exemple. All right, could we have the metadata slide, please? Mr. Liebe, can I, can I briefly interrupt? Președintele întrerupe pe vorbitor. Am primit uh, prezentarea? Prezentarea figurează în uh, mape. Ne e greu să citim de pe ecrane, dar colegii de la secretariat mi-au spus că o aveți uh, în uh, dosare. Deci vă rog să luați documentul. O să menționez doar câteva exemple de conținut uh, pentru, în atenția comisiei dumneavoastră. De exemplu, în contextul unui uh, document Word sau al unei convorbiri telefonice sau al uh, unui e-mail. Uh, pentru metadate se folosesc uh, anumite coduri. Deci când folosești un, uh, când uh, sunt pe cineva, folosești un uh, număr de telefon. Metadate sunt numerele de telefon. Aceste date sunt date pe care noi numim uh, uh, adrese, așa cum aveți uh, o adresă e-mail sau aveți uh, o, o, un identificator la, în Facebook sau în uh, Twitter. Acestea sunt metadate. Apoi, uh, titlul uh, e mail care descrie conținutul. Numele de persoane sunt metadate, de exemplu, numerele de înmatriculare ale mașinilor, numele de car și așa mai departe, informațiile care descriu uh, fotografiile, cât de mare dimensiunea fotografiei, în pixeli, în uh, inci sau în centimetri. Iată câteva exemple de metadate. Și acum vă propun să trecem la următorul diapozitiv care se numește Track, Tracking Bob. Spionându-l pe Bob. Aș dori să vă dau câteva exemple de amenințare. În țara mea, în SUA, s-ar putea ca conținutul să nu fie uh, dat publicității fără o hotărâre judecătorească. Însă metadatele pot fi controlate, pot fi verificate de oricine în conformitate cu legislația americană. Amenințarea constă în faptul că cu aceste metadate de fiecare dată când o persoană uh, uh, uh, face apel la un sistem de informații electronic, lasă o urmă, o amprentă în acest sistem. Și aceste amprente sunt uh, cataloge care, de date care pot fi uh, folosite de cei care doresc să facă supraveghere electronică și pot fi și organizate cronologic, astfel încât uh, aceste fișiere pot fi coroborate cu un calendar și cu un ceas pentru a verifica ce făcea persoana respectivă când a interacționat cu aceste sisteme electronice. Tracking Bob începe la 6 dimineața și se sfârșește la uh, ora 10.37 noaptea și aveți câteva exemple de tranzacții electronice și uh, aveți și un exemplu al uh, Uh, fișierelor uh, păstrate, înregistrate. Acum, uh, folosirea informațiilor personale. Se numește diviziunea Specială a US Drugs Agency. Aveți regulile uh, în vigoare în această organizație și s-a dovedit faptul că informațiile NSA au fost uh, folosite de către alte ministere americane pentru a uh, urmări responsabilitatea. Agenția DEA este implicată în comerțul cu droguri și dacă mergeți la al doilea diapozitiv, folosirea ilegală a informațiilor uh, private, aici vedeți că diviziunea specială maschează, ascunde sursa informației. Ce se întâmplă cu cineva care a fost pus sub acuzare în uh, virtutea legislației americane? nu va fi niciodată confruntat cu acuzarea într-un tribunal pentru că persoana nu va afla niciodată că informația a provenit de la NSA. Deci această diviziune specială a DEA a, a ă, fost creată pentru a acoperi sursa și pentru a, a, ă, ă, a prezenta situația ca și când a, datele provin de, dintr-o anchetă, de exemplu dintr-o anchetă FBI. Acum, în ce privește conversațiile telefonice și metadatele, uh, aici există un uh, caz în justiție Smith vs. Maryland din 1979 și menționez această speță pentru că întregul uh, sistem de supraveghere american se bazează pe hotărârea judecătorească din această cauză, respectiv accesul negrădit la metadate de orice tip în această speță era vorba de un hoț și de victima sa. Hoțul a uh, hărțuit uh, prin telefon victima. Poliția, poliția a înregistrat această convorbire telefonică și a folosit această probă, această dovadă în, uh, la tribunal pentru a dovedi că uh, această hotul a fost persoana care a uh, procedat și la hărțuire. Guvernul a spus că folosirea metadatelor permite guvernului să colecteze aceste metadate în masă. E o scurtătură de gândire ideologică pe care eu nu o pot accepta ca multe persoane ca mine. Și această judecă, uh, o hotărâre judecătorească ar trebui să fie contestată în uh, justiție. În 1979 nimeni putea anticipa că uh, viața noastră de zi cu zi va fi marcată de tranzacții electronice, tot felul de tranzacții bancare, folosire de carduri bancare și așa mai departe. Deci că tehnologiile electronice vor fi omniprezente în viața noastră. Articolul 4 din Constituția SUA și vă pot uh, citi acest articol pentru că este foarte important, nu este foarte lung, dar e important pentru deliberările dumneavoastră. E vorba de dreptul persoanelor uh, uh, de a se asigura că casele, informațiile lor personale sunt protejate astfel încât ele să nu fie violate decât în cazul în care există o cauză probală, ă, ă, o cauză o, sau o suspiciune dovedită. Iată care ă, e formularea din articolul 4. Eu nu cunosc legislația europeană, dar bănuiesc că multe legi privind protecția vieții private din țările dumneavoastră merg în aceeași direcție. E nevoie de dovezi factuale care să identifice suspectul într-o anchetă. Deci nu e vorba doar de o bănuială sau de uh, o uh, căutare nebazată științific. Și acum o ultimă, o ultimă diapozitiv se numește Focus Analysis. Un grad și două grade de separare. Sistemele electronice reprezintă o amenințare la adresa vieții private. Aceleași instrumente însă sunt utile pentru a garanta dreptul la viața privată. Putem face analize fără a încălca regulile care reglementează uh, uh, viața privată a persoanei. Și în uh, această prezentare avem o persoană care trăiește în California, are un record Uh, un, un uh, cazier juridiciar, el a fost contactat de o altă entitate colorată cu galben. Punctele galbene din uh, diapozitiv sunt suspecții care nu au fost uh, dovediți uh, uh vinovați de nimic. Acești interlocutori, punctele galbene, sunt uh, ocrotite această tehn această tehnică ne permite să avem această reprezentare uh, uh, vizuală, dar nu avem niciun fel de dată identificată. Deci avem doar un sistem de codificare, numere, de exemplu, folosite pentru a uh, avea o identitate uh, virtuală fără a uh, dezvălui identitatea reală a persoanei. Acest lucru se poate face prin softuri nu e nevoie ca analiștii în domeniul uh, serviciilor secrete să aibă acces la identitatea reală a persoanelor nevinovate. În acest exemplu, analistul IT poate să monitorizeze conținutul și metadatele uh, legate de așa numitul John Doe. Dacă unele metadate dovedesc faptul că această persoană ar fi vinovată, sau probabil că e vinovată a punctelor galbene care figurează pe diapozitiv, atunci uh, acest analist va trimite unui tribunal informația pentru a uh, primi uh, acordul de a dezvălui identitatea acestor puncte galbene. Vă rog să înțelegeți că aceasta nu înseamnă că uh, uh, poți să apelezi direct la un tribunal. Pentru multe tribunate, tribunale, cauza probabilă pentru dezvăluirea identității poate, pot fi uh, dezvăluite în soft. În domeniul IT vorbim despre business rules, un set de business rules. Deci un tribunal poate defini criterii pentru a avea acces la metadatele pentru a da a, unei agenții de supraveghere acces la metadate. Deci dacă s-ar folosi această tehnică, președinta îl întrerupe pe vorbitor. Deci prin această tehnică persoane nevinovate sunt ocrotite. Președinta, vă rog, trebuie să vă apropiați de concluzie pentru că dorim și să vă punem întrebări îmi revine misiunea neplăcută de a uh, supraveghea scurgerea timpului. Deci vă rog dacă se poate să uh, mai răspundeți la întrebări eventual. Da, era ultima mea observație. Mulțumesc foarte mult. Nu mă, mă simt uh, prost acum. Dragi colegi, vă propun să punem acum întrebări domnului Vibe și să nu așteptăm sfârșitul rundei de dezbateri pentru că profităm de legătura video. Vă propun și să dăm cuvântul doar raportorului și raportorilor din umbră pentru întrebări. Doamna Morva a cerut cuvântul pentru o întrebare adresată domnului Drake. Sunteți de acord? Domnul Moraes nu are întrebări? Atunci îi dăm cuvântul domnului Vos din partea grupului PPE. O să vă punem întrebări în limba engleză. Dacă nu vă parvin în engleză, vă rog să ne uh, informați. Domnule, ați vorbit despre date și colectarea acestor date. Pe mine m-ar interesa următoarele, pentru că acum încercăm să descoperim ceea ce se întâmplă, așa că m-ar interesa uh, dacă preluarea acestor date care au fost colectate a fost făcută doar în ceea ce privește pericolele sau s-a întâmplat și din motive economice și politice? Bine, câte o întrebare și apoi răspunsul, vă rog, dacă puteți răspunde. Da, mulțumesc. Răspuns în Statele Unite, Carta NSA îi permite să ancheteze mm, chestiuni legate de informații uh, atât timp cât se îndreaptă împotriva unor uh, ținte străine. Asta spune carta. Ma modul în care ea este, ea suferă unele reglaje în realitate, ca să spun așa, e apanajul unor acorduri separate cu statele uh, lumii. Unele din aceste relații sunt reglementate de parteneriate cu organizații de supraveghere, rezidenți din acele țări, altele nu. Sunt diferite acorduri în legătură cu punerea în comun a informațiilor în sens larg sau restrâns, deci depinde de aceste acorduri. Mulțumesc. Domnul Albrecht, acum următoarea întrebare. Domnul Albrecht, din partea verzilor. Mulțumesc. Aș vrea să știu uh, în ce măsură credeți că uh, colectarea generală a metadatelor este făcută și cum credeți că aceasta a fost extinsă și uh, la accesul la baze de date din companii din străinătate de către NSA. Răspuns foarte bună întrebare. Vă spun următoarele. În lumea de azi, locul unde se află datele nu e o problemă. Pentru că atâta timp cât uh, există o o conexiune la uh, rețeaua globală de internet, atunci datele acestea sunt accesibile, pot fi accesate de către o organizație sau agenție. Singurul lucru care împiedică accesul uh, sunt protocoale de acces și programe de calculator și apoi, sigur, criptarea. Deci, asta se face pentru a proteja datele, trebuie un grad înalt de criptare și cheia pentru a decripta datele nu ar trebui să se afle în mâinile uh, organizațiilor, agențiilor de supraveghere, uh, organizațiile de informații, ci a unei curți, instanțe de justiție sau un organism neutru care s-ar asigura că algoritmele de decriptare nu uh, pot fi utilizate de oricine, pe bunul plac. Așadar, e preferabil ca datele să fie protejate într-un <laughs> loc prietenos, da, dar oricum uh, se pot cădea victima hackerilor, deci pot fi sparte codurile, uh, deci criptarea este bariera care trebuie să fie folosită. Eh, în eh, ultimul grafic, eh, cu punctele acelea, reținerea datelor care nu sunt asociate cu activități criminale sau teroriste poate fi aprobată de o, o, un tribunal. Dar asta de la caz la caz. La asta, la asta ne-am gândit noi într-o asemenea situație. Mulțumesc. Nu e nimeni aici de la grupul ECR. GUE. Doamna Ernst. Bună ziua, Mulțumesc foarte pe scurt. Ați spus că sunt ascunse sursele, astfel încât nu putem afla noi înșine că, de exemplu, sursa este NSE-ul. Ne-ați putea spune mai clar exact ce se întâmplă și care sunt consecințele pentru cetățeni. Um, yes. Uh, when intelligence surveillance... Da, atunci când uh, agențiile de informații uh, își fac treaba așa cum e de dorit, atunci nu e nicio problemă. Și înțelegem că ei trebuie să-și protejeze sursele și metodele. Uh, astea sunt cele două lucruri care trebuie protejate pentru a păstra secretul. Deci sursele și metodele. Însă, atunci când uh, datele nu sunt utilizate uh, așa cum se cuvine sau în conformitate cu carta uh, organizațiilor și în SUA noi avem o barieră tradițională de despărțire între activitatea de colectare a informații și de aplicare a legii și atunci n-am avut un stat polițienesc care să utilizeze datele după bunul plac. Da, din păcate vedem că asta se întâmplă la ora actuală. Vedem că apare statul polițienesc în Statele Unite și că din ce în ce mai mult se folosesc informațiile secrete de către agențiile guvernului. Deci avem un exemplu uh, de la Reuters, agenția uh, de presă Reuters. Aveți acolo un uh, diapozitiv care vorbește despre divizia de operații speciale de la Agenția de luptă împotriva drogurilor, DEA, este exact împrejurarea despre care vorbim dumneavoastră. Cum afectează asta cetățenii? Păi când te afli în instanță, nu știi că ești acuzat uh, din cauza uh, utilizării unor date uh, a căror utilizare nu a fost autorizată de propriul guvern. Deci, practic, guvernul încalcă legea, legea respectată de orice om. Așadar, acest tip de utilizare secretă e exact tipul de activitate uh, amenințătoare care poate submina multe din libertățile noastre civile. Mulțumesc. O întrebare din partea de Mordva, dar pe scurt vă rog că nu mai avem timp. Mulțumesc. Uibe, că a fost analist șef de la NSA, uh, poate ne spune la uh, ce ar reacționa când aude uh, că unii spun, bun, se colectează datele, dar sunt necesare pentru securitatea națională, pentru lupta antiterorism. Și încă o întrebare. Bun, sunt poate avocatul de voi, dar vreau să aud ce aveți de spus. Și a doua întrebare, deci, uh, de unde au fost colectate datele persoanelor la care v-ați referit? Cine le-a utilizat și în ce scopuri? E clar că n-au fost utilizate în scopuri de luptă antiterorism. Mulțumesc frumos. Răspuns. Da, o organizație care face or, uh, supraveghere electronică din diverse motive nu are nevoie de toate datele. Uh, au nevoie să aibă acces la anumite date, oriunde s-ar afla acestea. Însă, din nou, e uh, o activitate bazată pe cauza probabilă, deci este o activitate de infiltrare în lumea datelor, metadatelor și a conținutului și întotdeauna trebuie să se concentreze sau să ne concentrăm pe acele entități care sunt cele mai aproape de activitățile de tip criminal, atunci când făptașul nu este cunoscut și se caută probe. cum ar fi website-uri extremiste, de oameni implicați în activități radicale islamice, oameni care discută despre vânzare de substanțe narcotice pe internet și așa mai departe, date care pot fi cercetate și sunt uh, accesibile publicului. Acolo e punctul de plecare, dar dacă uh, vă legați de exemplul pe care l-am dat eu adineauri, acolo nu e nevoie de toate datele din lume ca să identifici făptașii prin relațiile pe care le are persoana respectivă cu alte persoane din lumea întreagă. Pe asta trebuie să se concentreze analiza. Deci nu e nevoie de toate datele pentru a identifica pe cineva, ci doar datele relevante cu relații care nu merg mai mult de una, două persoane distanță de suspect. Și nimic mai mult. Ați întrebat unde sunt datele. Păi uh, ar putea uh, fi de la furnizori de internet, companii telefonice, uh, din domeniul comercial, deci gândiți-vă la datele de pe internet. Toate asemenea date pot fi utilizate, găsite pe internet. Pot fi, pot proveni dintr-o sentință a unui tribunal sau un program de calculator deci, din nou, nu e nevoie de toate datele, toate datele care să figureze într-o bază de date uriașă și să fie folosite într-o bună zi. Nu e nevoie de așa ceva. Morvai, I, I dorește din nou să intervine, dar nu mai avem timp, spune președinta. Suntem în întârziere. Am și eu o, o, o întrebare în numele liberalilor. Și apoi trecem la următoarea rundă. Așadar, doamna Entfeld, ați menționat etosul unei organizații, s-a menționat și Constituția de domnul Drake. Probabil că și doamna Machon va spune uh, lucruri de genul acesta. Dumneavoastră ați început munca la NSA presupunând că lucrați într-o agenție care să respecte Constituția. Ce v-a făcut? Ce s-a întâmplat? Ce v-a făcut să considerați că uh, trebuie să criticați public NSA-ul, să trageți semnalul de alarmă? Care e atmosfera acolo? Oare sunt și alte persoane, alți angajați care au îndoiel, care doresc să să adreseze opiniei publice, să tragă semnale de alarmă? Credeți că se simt în siguranță să facă asta? Și a doua întrebare. A spus că cheia decriptării uh, trebuie să fie în mâinile unor instanțe de judecată, dar uneori nu funcționează asta. Yes. Um, to your first question. Răspuns la prima întrebare. Uh, de ce am criticat eu uh, NSA-ul? De ce am tras semnalul de alarmă? Uh, din două motive. Pentru că am fost martor la activități de corupție uh, în NSA, în programe majore de informații, unul din care a apărut la știri în, perioada când Michael Hayden era director și unii dintre angajați știam că urma să dea greș pentru că se baza pe un plan foarte mm, uh, <laughs> prost gândit. De multe ori în asemenea organizații, bunele idei sunt date deoparte de idei uh, în spatele cărora se află interese ascunse, de exemplu, contracte, interese comerciale și uh, asta cu binecuvântarea celor din Congres care au legături cu uh, acele interese comerciale. Deci multe din activitățile de corupție sunt cauzate de propriile noastre guverne. Și uh, celălalt motiv a fost că domnul Bini, colegul meu, a primit informații conform cărora NSA-ul în mod ilegal colecta date pe care nu ar fi fost autorizată să le colecteze, date privitoare la cetățeni SUA. A doua întrebare, vă rog, doamna Entfeld, am întrebat dacă există și alți oameni care doresc să tragă semnalul de alarmă și apoi uh, dacă da, răspuns, nu, uh, oamenii nu se simt în siguranță. Sigur că sunt și alții care Eh, ar vrea să facă informațiile acestea publice, dar au locuri de muncă, eh, au familii și le teamă să, să se adeseze presei. Da, e practic o cenzură teribilă, eh, însă sunt convins că sunt și alții care doresc să facă publice informațiile. Mulțumesc și mulțumesc că ați fost alături de noi plăcere. Bun, suntem puțin în întârziere și acum următoarea persoană care va, va vorbi aici este doamna Machon, dacă pronunț bine. Uh, e o fostă angajată a MI5, Serviciul de Informații din Marea Britanie. Mulțumesc că m-ați invitat uh, în fața comisiei noastră. Voi vorbi puțin despre uh, ce se întâmplă în uh, Marea Britanie cu lumea informațiilor și reglementări, restricții și ce se întâmplă cu cei care trag semnalul de alarmă din uh, organizațiile de informații din uh, Marea Britanie și aș avea și câteva recomandări. Sper că se va ține cont de ele și voi stârni chiar și discuții ulterior. Pentru cei care nu cunosc ce se întâmplă cu situația agențiilor de informații din uh, Marea Britanie, uh, ele au o vechime de cam 100 de ani, în primii 80 de ani de existență, în mod oficial nici măcar nu existau. Uh, membrii Parlamentului nu puteau pune întrebări pentru a ști ce făceau exact aceste instituții. a apărut o lege în 1911, a fost primul act secret Uh, pentru ca să nu se scurgă informații către puteri inamice. Dacă, conform acestei legi, era găsit vinovat, atunci, ca trădător, primeai 14 ani de închisoare. Legea asta încă mai există. Totuși, după 80 de ani de existență, după ce Eh, agențiile astea făceau tot ce doreau eh, în Marea Britanie. În 1900, anii 80 au fost niște scandaluri, s-au tras niște semnale de alarmă, deci au apărut legi noi. Și se leagă de ceea ce vreau să spun eu astăzi, în primul rând că actul acesta, eh, legea secretului a fost adusă la zi din cauza scandalurilor din anii 80, care au revelat ce se întâmplase anterior. Mm. Și legea a fost corectată în 89 și există o, acum o prevedere conform căreia dacă vorbești despre munca ta și ești fost ofițer de informații, ă, automat încalci legea. În același timp, însă, în 89, s-a dat o nouă lege prin care se reglementa ă, activitatea MI5 și în 1994-96 s-a făcut o reformă a um, agențiilor de securitate. Pentru prima oară, practic, uh, s-a înființat o comisie parlamentară care să supravegheze câtva munca activităților de informație. Însă, până acest an, acea comisie parlamentară, practic, a fost fără dinți, pentru că nu putea decât să ancheteze uh, probleme legate de finanțare și administrație. Și au apărut în ultimii 20 de ani multe alte scandaluri și acea comisie pur și simplu nu a putut să audieze martori uh, din partea acestor agenții. Nu au putut avea accesul uh, la sediul acestora. Deci uh, asta e, asta e imaginea actuală a celor întâmplate în Regatul Unit și e cumva ironic că discutăm noi aici această situație, pentru că, sigur, ei sunt complicii, practic, NSA, dacă e să ne luăm după domnul Snowden. Deci eu, într-adevăr, în anii 90 am lucrat pentru MI5 și de aceea a fost foarte important să avem noi legi, uh, pentru că probabil a fost era, perioada cea mai etică din cei 100 de ani de existență a MI5. Iată, pentru prima oară le era reglementată democratic activitatea, asta era înaintea uh, evenimentelor din uh, 11 septembrie, însă totuși eu și fostul meu uh, partener. Am văzut că în cei șase ani cât am lucrat, cât am lucrat pentru MI5, am văzut atâtea lucruri greșite încât am fost forțat să le dăm demisia și să tragem semnalul de alarmă. Și nu am fost singuri, nu au fost, au fost, s-a înregistrat la vremea aceea un record de demisii, totuși ni s-a spus să ne închidem gura, să nu facem gălăgie și să punem Batista pe țambal. Deci nu s-au înregistrat scurgeri de informații, însă noi am hotărât să o facem în legătură cu o serie întreagă de infracțiuni care au fost comise și situația a escaladat, începând cu dosare, uh, dosarele unor miniștri, tocmai uh, uh, cei cărora le răspund acestor, aceste agenții erau supravegheați și existau dosare chiar unii au fost uh, întemnițați, unii oameni au fost întemnițați, deși MI5 avea informații conform cărora erau, uh, uh, erau nevinovați, oameni care nu care din potrivă nu au fost arestați atunci când ar fi trebuit să fie și apoi cazul care ne-a făcut să ne dăm demisia MI6 a fost implicată în finanțarea unei operații teroriste în Libia prin care se încerca în 96 asasinarea lui Gaddafi operațiunea a dat greș Eh, și oameni nevinovați au fost uciși. Și eh, nu eh, n-am mai văzut ceva atât de ilegal și am hotărât să demisionăm. Și știi, am știut că în conformitate cu actul din 96 urma să fim pus sub acuzare și pur și simplu am făcut cam ca domnul Snowden, a trebuit să ne ascundem în Franța pentru un an de zile și apoi ne-am exilat încă doi ani tot în Franța pentru că MI5 a încercat să ne pune sub acuzare. Uh, David, practic, partenerul meu, uh, a fost de două ori închis. În primul rând când uh, Regatul Unit nu l-a putut extrada din Franța în 98 și apoi, uh, după ce s-a reîntors în mod voluntar în statele, în, mă scuzați, în Regatul Unit pentru a participa la proces, a fost găsit vinovat și închis. Deci, experiența noastră a fost înspăimântătoare. Sigur, a trebuit să renunțăm la locul de muncă, la perspective de carieră, la, la modul nostru de viață. Am fost amenințați cu închisoarea și nu doar noi. Deci chiar și eu am fost arestat, uh, fratele partenerului meu, prietenii noștri au fost arestați, uh, jurnaliști au fost arestați pentru că au îndrăznit să publice aceste lucruri. De asemenea, a fost și o lecție pentru noi uh, ce înseamnă să, să, să, să trăiesc sub supraveghere zi de zi, când nu mai poți avea o conversație privată la telefon sau pe e-mail, când nu mai ai o viață privată uh, la tine acasă, chiar în dormitor ești supravegheat și prietenii tăi pur și simplu devin turnători. Uh, iată, un, asta e să trăiești într-un stat stalinist. Am trecut prin uh, o asemenea experiență a fost interesant uh, și cum a reacționat mass media, care în mod normal uh, ar trebui să facă publice aceste informații, dar și mass media e controlată. Legislația din Regatul Unit a fost utilizată pentru a amenința mass media și este utilizată și acum pentru a pune un căluș presei în cazul Snowden. Există uh, situații în care nici măcar nu poți spune uh, că, că se întâmplă ceva, uh, Uh, guvernul poate utiliza legi pentru a închide gura presei, este o lege a antiterorismului pentru a amenința jurnaliști, există și un sistem voluntar uh, pentru a uh, ucide din fașă orice dezbatere publică despre cazul Snowden. Dar nu e vorba doar de cei care trag semnal de alarmă. Ești pus sub acuzare în Regatul Unit și dacă e jurnalist, conform unei legi din 99, dacă aduc prejudicii securității naționale prin publicarea acestor informații eh, ale persoanelor din interior. Deci situația e eh, mai rea și decât în Rusia. Deci lucrurile nu prea stau bine în Legatul Unit. Eh, deci există o, o, o comisie parlamentară pe care am menționat-o, însă ei nu prea au nicio putere. Și au apărut, au apărut tot felul de informații în ultimii 10 ani. Uh, Spioni au, au admis că pur și simplu au mințit în fața comisiei când au fost chemați în fața ei, pentru că pur și simplu pot. Comisia nu poate să-i oblige să spună adevărul. Uh, dar ideea că nu există niciun uh, control democratic, de exemplu, dacă MI5 dorește să ne intercepteze comunicările, teoretic trebuie să aibă un mandat semnat de uh, ministru de interne. Din nefericire, ministrul este politician și el nu vede decât rezumatul rezumatului rezumatului unui caz de care se ocupă MI5 și e foarte ușor ca spionii să eludeze legea și să obțină mandatul chiar dacă n-ar avea dreptul. Da, sunt mandate de tip general, omnibus, și asta și vedem că se întâmplă și cu utilizarea noilor tehnici de supraveghere tempra, Eh, sigur, eh, <laughs> autoritățile și guvernul au spus sigur că totul este legal, sigur că noi supraveghem ceea ce se întâmplă, dar eh, mandatul este de tip general și există milioane și milioane de comunicări supravegheate, deci un control odată la șase luni, în mod automat, nu este un control eficient. Deci, de ce e important să tragem semnal de alarmă în, în Regatul Unit? Noi nu avem așa ceva, uh, noi nu avem o Constituție, avem Magna Carta, nu avem o Constituție și deci avem serviciile secrete cele mai puțin uh, responsabile și mai protejate din tot Occidentul. <laughs> E un sistem extraordinar de închis. Și dacă ți se spune să nu faci gălăgie și să nu spui nimic, atunci cei care au probleme etice adesea își dau, dau demisia, cei care nu rămân și sunt promovați. Asta am văzut și cu Uh, implicarea probabilă a MI5 și MI6 în cazuri de tortură după 11 septembrie. În anii 90, deși nu s-a utilizat tortura pentru că nu a fost etic și era contraproductiv, uh, asta s-a învățat, asta am învățat noi în Irlanda de Nord în anii 70, însă după 11 septembrie se pare că aceste lecții au fost date uitării și am început să utilizăm tortura. Uh, asta din cauza că pur și simplu s-au dat deoparte uh, considerentele morale. Deci semnalele de alarmă pot adăuga un, un nivel foarte puternic de verificare, cred eu. Este și un război la adresa celor care denunță mm, activitățile ilegale, mai ales în SUA, unde Obama a utilizat de mai multe ori legea antiterorism anti uh, și legea spionajului pentru a închide gura uh, denunțătorilor. A făcut-o mai mult decât uh, toți președinții anteriori la un loc. Dar uh, ce se întâmplă cu uh, <laughs> spionii adevărați? Știți uh, ce s-a întâmplat cu englezii care spionau pentru Uniunea Sovietică? Pur și simplu s-a încheiat un acord cu rușii, au fost predați rușilor și nu au fost, supuși, nu au fost pus sub acuzare. În schimb, cei care denunță că se întâmplă lucruri legale, că sunt probleme, sunt pus sub acuzare și este pur și simplu uimitor că se întâmplă așa ceva. Și avem nevoie de asemenea persoane. Pentru că, iată, ne aflăm din ce în ce mai mult în, în, în, în state totalitare. Iată, o societate distopică apare din revelațiile lui Snowden. Și sunt multe alte activități dubioase care se întreprinde în întreaga lume. Iată, asasinarea suspecților de terorism cu utilizarea dronelor, invadarea unor țări suverane uh, pe temeiuri dubioase, de exemplu, invazia Irakului, știm că a fost bazată pe minciună. Toate aceste lucruri ne arată că e nevoie, ca, e nevoie de mai multă transparență, e nevoie de mai multă responsabilitate și doar dacă avem așa ceva putem spera și la mai multă justiție. Ce recomandări aș face acum uh, pentru considerarea dumneavoastră dacă ne gândim la protecția juridică a acestor denunțători, mai ales în Regatul Unit, a sugera că avem nevoie de control parlamentar în adevăratul sens al cuvântului, nu teoretic. Avem nevoie de o comisie parlamentară care să fie aleasă, nu numită, uh, și care să aibă și puteri și instrumente ca să poată și acționa și să-și exercite controlul așa cum se convine și să facă publice infracțiunile. Avem nevoie ca această comisie parlamentară să uh, fie și de încredere ca denunțătorii să îi se adreseze și ca ea să-și poată desfășura ancheta în toate cazurile de infracțiuni uh, teoretice. Asta ar însemna uh, adunarea de probe, audieri, și apoi, dacă se descoperă infracțiuni, acestea să fie și pedepsite. În momentul actual e foarte ușor ca spionii să își acopere urmele atunci când au făcut uh, o acțiune ilegală. Aș mai sugera ca, mai ales în Regatul Unit, uh, să avem și o definiție legală a ceea ce înseamnă securitatea națională, că actualmente nu dispunem de așa ceva se tot aude, avem nevoie să ne protejăm uh, securitatea națională, dar asta este adesea confundată cu interesul național, deci nu este un uh, motiv ca noi să tăcem din gură și să nu mai spunem adevărul. Iată, Convenția Europeană a Drepturilor Omului ne dă dreptul să facem asta. Deci avem nevoie de o definiție juridică și să înțelegem că pentru a proteja securitatea națională uh, trebuie să protejezi existența viitoare a statului națiune. Și nu întotdeauna orice activitate eh, prin care se denunță spionajul înseamnă o amenințare la adresa statului. Bun. Duncan Campbell a vorbit despre raportul Echelon de acum 10 ani. Eu cred că trebuie să revizuim ce s-a întâmplat acolo pentru că a fost o ocazie pentru ca Europa să își eh, clădească infrastructura de eh, interconectare de comunicații, să scape de influența americanilor, să-și protejeze mai bine cetățenii să se asigure că și SUA respectă Convenția Europeană a Drepturilor Omului și standardele noastre. Și în încheiere rapid mai spun că avem nevoie de politici de tehnologie care să ne permită să ne protejăm uh, pe noi înșine dacă statele noastre nu doresc să o facă. Deci dacă nu ne putem proteja uh, pe o rețea de comunicații, putem ca cetățeni să luăm măsuri ca să, ca să ne protejăm. să nu mai utilizăm sistemele de software ale Statelor Unite, să dezvoltăm propriile sisteme. Și, în final, întrebarea, de ce am făcut ceea ce am făcut? Pentru că avem nevoie și de presă liberă, avem nevoie de un internet liber, că dacă nu avem așa ceva, nu mai putem citi, scrie, asculta uh, și discuta ideile în mod liber, ci trăim într-o distopie orwelliană în care toți suntem supravegheați. pur și simplu nu mai funcționează uh, uh, dreptul la viață privată. Deși e foarte uh, subminant să, au, să, să știi că tot timpul ești ascultat, însă uh, uh comunicațiile private e, constituie apărarea în fața unui stat uh, tot mai totalitarist. Am văzut ce se întâmplă cu partidul extremist din Grecia, Eh, iată, poate că ăsta va fi viitorul eh, nostru, sper să nu fie așa, dar tocmai ca să nu se întâmple așa trebuie să ne putem proteja viața privată. Spune că nu mai există echilibru între viața privată și securitate. Eu aș sugera că avem nevoie ca viața privată e necesară și ea să nu fie încălcată de, de o putere potențial ostilă. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Vă mulțumim foarte mult. Acum trecem la runda de întrebări și răspunsuri pentru doam- domnul Drake și doamna Mașon. Vom proceda în mod obișnuit. Din considerente practice, trebuie să vă spun că suntem mult în urma programului. Așa că, în primul rând, îi vom spune domnului raportor aici că îi, vor fi redu- îi va fi redus timpul pentru concluzii de la 10 minute la 1 minut. Nu, nu am nevoie. Bun, tocmai am câștigat 10 minute. Bun, și următorii vorbitori trebuie să fie pregătiți că îi voi ruga să vorbească și mai pe scurt decât li s-a cerut. Suntem într-adevăr foarte în urmă și trebuie să încheiem la 18 jumătate din cauza interpretării. Domnule raportor, aveți cuvântul. Da, nu voi mai spune care sunt concluziile mele. Întrebarea mea ar putea să pară mult prea comună, având în vedere contribuțiile pe care tocmai le-am auzit, însă unul dintre aspectele care apare în raportul nostru e cel care are de-a face cu a înțelege ce, ce spațiu de manevră au denunțătorii în mod practic și filozofic. Uh, cum puteți să spuneți ce aveți de spus? În SUA există această politică prezidențială despre care ne-a vorbit Obama. Știu ce veți spune despre ea, că de fapt nu vă ajută cu nimic, dar trebuie să ne explicați nouă pentru a înregistra ce înseamnă. Dacă există această posibilitate internă pentru denunțător de a spune ceva. Dacă nu, atunci spuneți-ne denunțătorii în SUA din cadrul NSA când văd că se întâmplă ceva, unde văd ei un fel de siguranță pentru ei. Dacă nu, atunci ce ne spune acest fapt? Ce le spune acest fapt celorlalți denunțători? Înseamnă că nu există niciun fel de arie de aplicare și ce spune acest lucru pentru noi, europenii, în oricare stat european. Apoi, în Regatul Unit, cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo. Cred că nu are nimic de a face cu această Constituție nescrisă, pentru că avem exemple și în alte state membre care au Constituții unde există aceeași problemă și anume că lipsește această supraveghere națională a serviciilor de informații. Din nou, pentru denunțătorii din uh, statele membre. Nu există această supraveghere parlamentară în majoritatea statelor membre. Protecția e una insuficientă. Așa că, ceva mai în detaliu. Care sunt măsurile de protecție pe care ar trebui noi să le recomandăm în Parlamentul European în raportul nostru final? Mulțumim! Voi ruga toți vorbitorii să se încadreze în două minute, două minute maxim. Domnul Vos din partea PPE. Aș vorbi din nou în limba germană. Va vorbi în limba germană, așa că ar trebui să vă puneți căștile. Minunat! clar, fiecare dintre noi căutăm echilibru între siguranța de care e nevoie și de sfera privată de care avem nevoie. Suntem aici, din câte înțeleg eu, și să aflăm cât de departe merge această supraveghere în ceea ce privește colectarea datelor și cum sunt legate aici elementele statului de drept. Datele colectate sunt folosite în parte sau într-o parte foarte mare și în următoarele scopuri, adică atunci când nu există niciun fel de împuternicire pentru a folosi aceste date, acestea sunt totuși prelucrate și folosite sunt într-adevăr folosite pentru spionaj economic sau chiar pentru spionaj politic. Deci nu sunt folosite doar pentru eliminarea pericolelor. Acestea sunt întrebările mele. Mulțumim, domnul Albrecht are cuvântul acum. Mulțumesc, în primul rând vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici și ne spuneți opiniile dumneavoastră, sunt foarte importante pentru noi. Cred că un lucru e foarte important și aceasta e și prima parte a întrebării mele. Care e scara la care ne referim? Care e scara pe care ați văzut-o în ceea ce privește colectarea în masă datelor de către aceste servicii de informații? Uh, Domnule Drake, ați făcut parte din NSA până în 2006, știți ce s-a întâmplat până în acel moment, așa că pentru noi ar fi foarte important să știm la ce scară au ajuns, a ajuns această colectare. Și apoi, în legătură cu MI5, cred că ar fi foarte interesant să știm ce se întâmplă și ce e posibil să se întâmple. Apoi ne-ați vorbit despre supraveghere parlamentară. Cum vă închipuiți că s-ar putea face acest, aceasta în practică? E o întrebare importantă la care avem nevoie de un răspuns și asta ne dorim noi să facem în Parlamentul European. Așa că dacă aveți recomandări în acest sens, m-ar bucura foarte mult. Și bineînțeles și despre protejarea denunțătorilor, însă ați spus deja destul de multe în acest sens. Însă aș vrea ceva mai mult legat de protejarea datelor. Mulțumesc! Nimeni din partea ECR, trecem la GUE, doamna Ernst are cuvântul. Mulțumesc! În primul rând, vreau să-mi exprim respectul pentru că ați venit astăzi aici, e o zi importantă și pentru noi și trebuie să spunem acest fapt. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima. Cum e posibilă supravegherea parlamentară? Ne-ați spus câte ceva, doamnă Mașon, și anume despre o comisie care să fie independentă și care să existe. Uh, la, e nevoie de a la nivel european, național, ce putem face noi în practică în acest sens. Și un al doilea punct care mă interesează cel mai mult, ce trebuie să existe în domeniul juridic, astfel încât denunțătorii să fie protejați? La ce nivel trebuie să acționăm? Am citit ce ne-ați trimis recomandările pe care le-ați făcut sunt toate bune, dar probabil încă o dată pentru protejarea de denunțătorilor. Este un fir roșu în discuțiile noastre și cred că neapărat în acest domeniu trebuie să se întâmple ceva și de aceea vă rog să ne mai dați câteva detalii. Mulțumim, doamnă Ernst, și voi pune eu ultima întrebare din această rundă din partea ALDE. M-a uimit expresia pe care ați folosit-o și anume războiul împotriva denunțătorilor. Dacă ascultăm mai bine, înțelegem de fapt războiul împotriva democrației. Dacă toate sistemele de supraveghere nu funcționează, cele pentru transparență nu funcționează, atunci, practic, denunțătorii sunt singurele instrumente care ne-au mai rămas. Și mă rugați că mă scuzați că mă refer la dumneavoastră ca la niște instrumente, dar sunt tot ce ne-a rămas pentru a afla ce se întâmplă pentru că avem impresia că există acum niște servicii secrete total scăpate de sub control, care acționează ca în vestul sălbatic. Am două întrebări. Există oameni, există membri acestei instituții care au spus că denunțătorii sunt infractori, care ar trebui să fie condamnați. Cei care au spus asta nu au venit astăzi aici, nu au simțit nevoia să fie alături de noi. Însă ce le-ați spune lor? Ce le-ați spune acestora care spun că denunțătorii sunt infractori și că e nevoie de astfel de programe de supraveghere pentru ca noi să fim în siguranță? A doua întrebare. De ce instituții cum ar fi Congresul, Parlamentul Britanic sau orice Parlament Național. De ce acceptă acestea să fie duse de nas? De ce acceptă așa ceva? Pare să existe un stat în stat. Dacă pretindem că suntem o democrație, că avem autoritatea morală de a da lecții restului lumii, atunci de ce nu funcționează parlamentele? De ce nu își exercită dreptul de supraveghere? De ce nu fac ceea ce trebuie să fac? Asta nu pot eu să înțeleg și sper că dumneavoastră puteți să îmi răspundeți. Să începem cu domnul Drake pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! În cele spuse, cred că ce vom auzi în continuare va aduce lumină în acest caz. În cazul meu, eu am fost expus în fața oricărei legi existente. Nu am avut nicio cale de atac în sistemul juridic din SUA. Aș putea spune mult mai multe, dar o voi uh, lăsa pe colega mea, doamna Redac, să vă spună mai multe. Apoi, colectarea datelor, statul de drept, sub uh, legislația SUA, sub amendamentul al patrulea, se spun următoarele. Trebuie să existe o cauză care poate fi dovedită. Nu ce s-a întâmplat. În cel mai mare secret, și putem vedea acum, pe măsură ce evenimentele ies la lumină, cât departe s-a mers, Practic, guvernul a decis să colecteze și să cerceteze după aceea. Dar pragul e tocmai această cercetare, cercetare particularizată. Și care sunt elementele care urmează să fie confiscate? Întrebarea legată de diferitele forme de spionaj politic, economic și așa mai departe. Cred că ceea ce vedeți în presă e o dovadă importantă în ceea ce privește folosirea informațiilor obținute pentru alte motive. A fost una dintre cele mai evidente probleme și anume se spunea că e nevoie de aceste informații pentru a lupta împotriva terorismului și activități legate de el. Dar când există asemenea de informații, ce mai pot fi folosite? Eu aș adăuga că asemenea informații pot fi folosite în scopuri politice. Acum, în ceea ce privește scara, dimensiunea. Am lucrat pentru NSA până în 2008 Știam de programul PRISM, de când a început acesta să fie fondat. Știam care sunt intențiile guvernului, că se va ajunge la o lege mult mai importantă în ceea ce privește supravegherea și se va ajunge la act la accesul terț mult mai extins față de ceea ce făceau înaintea. NSA a avut un acces neîngrădit în ceea ce privește legislația, pe care o interpreta cum dorea. Așa s-a întâmplat și în ceea ce privește Patriot Act, astfel încât aveau acces la o dimensiune, la o, un volum extraordinar de mare de date. Cele spuse de Snowden ne arată doar scara industrială la care s-a ajuns. La un proces care a devenit, normal, a devenit unul normal, industrializat. Și acum voi spune ceva verde în față. Ce avem? Avem niște subcomisii și legiuitorul SUA. Aceștia sunt complet compromiși, doar câțiva senatori sunt gata să se ridice în picioare și să ne apărarea. Apoi, o altă parte importantă e că e vorba de niște sume uriașe de bani pe care le câștigă corporațiile mână în mână cu guvernele. Practic, vorbim despre o industrie în creștere. Nu doar com companii care vând date pentru profit, același lucru se face când se vând și informații în legătură cu clienții pentru guvern și nimeni nu face asta în mod gratuit, credeți-mă războiul împotriva democrației. E un mod foarte bun de a exprima lucrurile, pentru că până la urmă despre asta vorbim, exact despre bazele democrației. Până la urmă ceva trebuie să se întâmple. Când există legislații secrete, tribunale secrete, avize secrete, atunci însăși democrația e pusă în pericol. Istoria nu e blândă. Avem niște tehnologii extraordinare acum și eu aș cere să se vadă de ce e nevoie astfel încât să fie protejată suveranitatea și integritatea statelor membre, dar și mai important suveranitatea cetățenilor. Ce vedem acum este o înlocuire a statului de drept. Vedem o formă de autoritate care reiese acum. Cred că istoria ar trebui să ne spună foarte clar ce se întâmplă când se trăiește în interiorul unui stat chiar fascist. Vă mulțumim, doamnă Mașon. Voi încerca să vorbesc de pe scurt. Se pare că există um, niște puncte comune în întrebări, așa că voi încerca să le grupez. În primul rând, cum pot fi protejați denunțătorii sau ce se poate face în legătură cu supravegherea? Cum pot, pot fi protejați pe viitor denunțătorii în Uniunea Europeană? Cred că aceste comisii parlamentare care să aibă puterea juridică de a, investi, de a investiga presupune, presupusele infracțiuni sunt importante. Ar fi un pas foarte bun astfel încât să poate să fie investigate asemenea operațiuni. Ar fi un prim pas foarte bun. Apoi, am putea să încercăm să-i protejăm mai bine pe denunțători în mod individual. În Regatul Unit avem din 1998 o lege care îi protejează pe denunțător. Nu pot să fie victimizați, nu pot să fie dați afară, dar serviciile secrete sunt uh, excluse din această legislație. Poate că ar trebui să ne gândim să îi includem sub legislația deja existentă. De ce trebuie să mai ținem cont? Și în agențiile de spionaj Există trei tipuri de secrete care, într-adevăr, trebuie să rămână secrete și sunt logice. Operațiuni aflate în desfășurare, care, bineînțeles, dacă ar ieși la lumină, ar duce la eșecul operațiunilor, apoi tehnici uh, sensibile de operațiune, am văzut ce s-a întâmplat la NSA, dar nici în Regatul Unit nu putem intercepta telefoanele, pentru că acestea trebuie să rămână secrete. Și un al treilea punct, ce mai trebuie ținut secret, numele agenților, adică aceia care se infiltrează în grupuri și își riscă viața. Acestea sunt informațiile care trebuie să fie secrete. Dacă a existat o operațiune acum 5 luni și aceasta a, a, reiese acum și ce e cu asta? Cetățenii trebuie să știe foarte clar ce s-a întâmplat atunci când merg la vot, să știe cine va controla serviciile de informații. În ceea ce privește aceste agenții, probabil că e nevoie de o reformă a legislației care există din 89. Haideți să reintroducem ceea ce s-a scos din legislație astfel încât denunțătorii să nu mai fie protejați. Toate acestea sunt la nivel național la ce se poate face la nivelul Parlamentului European. Probabil dacă aceste comisii de supraveghere la nivel național eșuează, ar putea să există o cale prin care denunțătorii din orice stat membru, orice cetățean să poată să apeleze la această comisie astfel încât să se ajungă la o investigație a presupuselor infracțiuni războiul împotriva democrației. Cred că aveți perfectă dreptate. Agențiile de spionaj, de, de informații știu foarte bine care sunt tensiunile cu care se confruntă acum odată cu răspândirea internetului, a dreptului la expresie, la cunoștințe și așa mai departe ce s-a întâmplat cu NSA-ul ne arată că e un război al vitezelor în ultimii 10-15 ani încearcă să găsească noi modalități de a ne controla, să vadă cu cine ne întâlnim, ce gândim, ce facem. Cred că aceasta e o ultimă șansă pentru Uniunea Europeană să ia o poziție, să spună haideți să nu mergem pe drumul acesta, haideți să nu ne lăsăm cotrobiți de asemenea tehnologii și putem face acest lucru. Am auzit uh, motive în acest sens date de oameni care știu mai multe despre tehnologie decât mine. Să creăm locurile de muncă, să creăm infrastructura, valorile educaționale care să ne protejeze pe noi, cetățenii Uniunii Europene, pentru că Uni Parlamentul European trebuie în primul rând să își protejeze cetățenii. Și un ultim aspect, dacă suntem trădători, Clar, unii spun că da, mi-aș fi dorit să fie astăzi în sală pentru că aș fi vrut să audă răspunsul meu. E ceva ce mi s-a aruncat în față și mie și altora de multe ori. Eu am semnat acea legislație privind uh, sec informațiile secrete. Aveam motivarea de a avea o slujbă care să mă ducă la a salva vieți. De aceea mi-am ales această meserie și îmi doream și să protejez secretele oficiale. Și am făcut acest lucru și voi continua să-l fac pentru toate operațiunile de succes în care am fost implicată. Însă nu nu am vrut să am această meserie pentru a proteja infracționalitate de spionaj și altfel de lucruri, secretele neoficiale, adică. Și dacă lucrurile ar fi stat cum ar fi trebuit, nu ar fi trebuit să ajung un denunțător și să merg la închisoare. De ce criminalii din cadrul agențiilor nu sunt anchetați? În 1996, finanțarea Al-Qaeda. Cei care au făcut acest lucru nu au fost chestionați de poliție, nu au fost condamnați, însă denunțătorul care a vorbit de această problemă a fost. Și am văzut acel, același lucru și în cazul Chelsea Manning, când acesta a spus, a arătat acel um, video cu acel elicopter din care soldații împușcau copiii jurnaliști și oameni ca într-un joc video. El a expus, a arătat acest video și acum el este cel care e în închisoare, nu cei care au ucis jurnaliștii și familiile lor. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you. Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru prezență și pentru mărturiile dumneavoastră. I, I think that's an endorsement of the work you've done. And... E o dovadă că toată lumea apreciază munca dumneavoastră și vă susține. Nu adesea avem ropote de aplauze în comisia noastră, deci puteți să o luați ca pe un compliment foarte deschis. Aveți dreptate. Avem o întrebare. Îmi cer scuze, doamnei Morvai. Foarte pe scurt, vă rog, pentru că deja ați primit cuvântul, domnul Bronx, întâi. Da, îmi pare rău, nu mai avem timp. Mărturia domnului Drake că uh, datele din 2011 au fost uh, un adevărat uh, cu tremur. arată că oricare ar fi scopul colectării de date, Ideea este să fie folosită ca un pretext pentru supraveghere. În ce măsură operatorii, operatorele NSA și celelalte agenții au folosit supravegherea datelor înainte de a găsi Uh, pretextul acesta al uh, combaterii terorismului. Ați constatat că aceste date au fost folosite pentru um, în scopuri politice împotriva dușmanilor clasei politice care nu aveau nicio legătură cu uh, combaterea terorismului. Doamnă Macum, aș dori să vă întreb cum se folosesc datele. Ați uh, vorbit despre jurnaliști uh, care sunt uh, sub supraveghere. Sunt amenințați cu expulzarea dacă mm, nu toată lumea e de acord cu comportamentul lor. Domnul Haig și-a uh, exprimat uh, dorința de a coopera cu Serviciul de Securitate și dori să vă întreb la modul prudent. A făcut-o de bună voie pentru că se pare că uh, Mm, unii au, acti au acționat pentru ca el să pară poate chiar mai mult decât vulnerabil. Aș dori să știu dacă uh, informațiile sunt uh, folosite și în alte situații decât uh, în cele legate de securitate. Există o presiune de a uh, folosi aceste informații uh, doar în scop administrativ și dacă există și alte scopuri politice și dacă da, ale cui? eu cred că guvernele multor uh, țări, dacă ar fi ispitite, ar folosi și arme precum uh, presiunea politică. Mulțumesc, doamna Morvai, cât mai repede cu putință. Nu știu de ce îmi dați mai puțin timp decât celorlalți. Președinta, nu mai avem uh, timp la dispoziție. Toată lumea a primit uh, două minute, deci vă rog să-mi dați și mie două minute. trebuie să vedem acum, după revelațiile dumneavoastră și ale domnului Snowden, cum procedăm. Dar uh, acum mai la obiect. Ați menționat această societate uh, de tip Stasi și uh, felul în care ea a adunat date. Cred că toată lumea e de acord că comunismul sau socialismul de stat erau o dictatură și uh, agențiile precum Stasi uh, erau un mijloc la, în slujba unui regim politic. Nu e o afirmație uh, corectă din punct de vedere politic. Aș dori să știu dacă Uh, avem de-a face și astăzi cu o dictatură. Nici astăzi uh, nu vorbesc uh, chiar la modul politically correct. Dacă da, cine sunt dictatorii? Vorbim de o dictatură SUA sau o cooperare între bancheri, companiile multinaționale care sunt în cărdășie cu puterea politică? Mm, în ce procent avem de-a face cu o dictatură? 1%, 90%? Ați spus că totul a început cu atentatele din uh, septembrie, dar înainte a mai avut loc un scandal, deci mă întreb dacă într-adevăr atentatele din 11 septembrie au fost uh, elementul declanșator și apoi aș dori să vă întreb ce va determina să treceți prin toată această suferință, prin toate aceste chinuri pentru a liberta, a salva libertatea noastră a tuturor. Vă mulțumesc. Domnule Drake, aveți primul cuvântul pentru răspunsuri. O să încep cu răspunsul la ultima uh, întrebare. Eu uh, am, în urmă cu 20 de ani, am uh, depus un jurământ de a respecta uh, Constituția Statelor Unite. Ideea era să vedem cum putem să ne uh, orchestrăm mai bine activitatea uh, de ambele maluri ale Atlanticului. Nu am depus jurământ uh, să uh, atentez la suveranitatea oamenilor, să mă comport în mod uh, necinstit și așa mai departe și de aceea am luat eu poziție. Am alți colegi care au procedat la fel au trecut prin adevărate crize de conștiință. Aceasta a fost alegerea mea deliberată. Până la urmă, miza nu era persoana mea, ci libertatea celorlalți. în timpul carierei mele într-o agenție guvernamentală de patru ori am depus acest jurământ și uh, știam că riscul era imens. Am încercat să uh, îl respect. În ce privește stazii, și uh, această um, acuzație de, legată de dictatură, dar există interese private, interese corpora, corporatiste foarte importante în joc. Acum problema însă este tehnologia. E foarte ușor ca un stat al supravegherii, în, um, am văzut acest lucru cu ultimile revelații, să supravegheze pe oricine și oricând. O altă întrebare legată de NSA. Uh, NSA-ul a fost uh, creată recent Um, a fost o agenție care era foarte deschisă. Avea doar câteva dosare secrete, uh, ceea ce s-a schimbat însă radical în anii dinainte de 11 uh, septembrie și aș dori să vă mai spun că în timpul uh, tranziției între echipa lui Bush și anul 2000, Um, uh, acești specialiști au încercat să găsească în Constituție uh, scuze precum amendamentul 4. Apoi um, au intervenit atentatele din 11 septembrie și uh, toată activitatea lor și-a găsit justificarea. Sper că am răspuns la întrebări. În orice caz am răspuns la cele pe care mi le amintesc. Mulțumesc, doamna Mașon. Întrebări foarte interesante, mulțumesc. O să trec prin punctele cheie foarte repede. În primul rând, politicienii noștri din Regatul Unit au fost, uh, uh, au fost uh, obligați de către spioni să dea dovadă, um, să dea publicității informațiile. Chiar dacă uh, făceau parte din uh, MI5 sau MI6, nu aveau acces la propriile dosare. Deci chiar dacă erai Jack Straw, nu aveai acces la informații. Deci nu știau ce știau spionii despre ei. Dar vă dați seama, puneți-vă în uh, locul uh, politicienilor uh, care au afate tupioase și așa mai departe și cu jurnaliștii era la fel, pentru că nu era ceva care să-i sperie mai mult decât că aceste informații să fie date publicității. Și de aceea fostul guvern a fost atât de dornic să închidă gura uh, serviciilor secrete și de aceea au dat mai mulți bani, mai mult sprijin financiar și competențe acestor servicii. Uh, polițiștii undercover, uh, incognito, au uh, lucrat cei ca spioni, ce mă îngrijorează și mai mult e faptul că reperele se schimbă în legislația britanică. Deci acești poliști, polițiști care uh, activau Indigo îi uh, anchetau pe extremiști, chiar dacă nu, activ, nu acționau în uh, legalitate. Uh, Um, grupuri de activiști, de exemplu Occupying, uh, erau considerate de polițistia londoneză ca uh, fiind grupuri teroriste. Știm uh, cum sunt tratați teroriștii în conformitate cu legislația. Deci, încă o dată, reperele într-o democrație se pot schimba și dacă schimb definiția unui grup terorist, de exemplu, se schimbă foarte mult situația pentru tine într-o democrație. Uh, de ce există această legătură cu foarte strânsă cu puterea? Pentru că mulți băieți deștepți se află la putere, deci uh, Iată, avem procesul de pace din uh, uh, uh, Irlanda de Nord. Haideți să dăm mai multe competențe uh, serviciilor secrete. Ideea e să vedem cum ne protejăm cel mai bine de amenințări la securitatea națională. Deci dacă serviciul de servicii secrete nu face față terorismului, atunci haideți uh, să creăm o nouă agenție formată din uh, spioni, din polițiști și așa mai departe. Uh, ei, uh, sigur că trebuie să lucreze în conformitate cu criteriile pentru pol- uh, polițiști. Există la MI5 uh, grupări secrete care nu uh, sunt niciodată trase la răspundere. Și în fine, dacă trăim într-o dictatură, mă întorc la citatul lui Mussolini. Ce fascismul? Care este definiția fascismului? Fuziunea între un stat și o companie. Dacă vă uitați la aceste multinaționale, la grupurile de hobby care au o influență atât de mare asupra uh, legislației, activității legislative, chiar uh, asupra instituției uh, precum Parlamentul European, Uh, majoritatea eurodeputaților au trebuit doar să-și dea o semnătură în uh, alb. E, uh, avem de face cu o situație în care o corporație, o societate uh, prea controlul asupra uh, statului. Uh, ne întoarcem la ce spunea președintele Eisenhower în 1961 în uh, SUA. trăgea un avertisment împotriva industriei de înarmare din SUA. Securitatea, Uh, serviciile de, secur- de uh, supraveghere sunt uh, în interesul marilor companii, așa cum spunea și Thomas înainte. Mulțumesc. Istoria ne-a arătat acest lucru. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru confuzia creată înainte. Trecem acum la următoarea rundă. Îi rog pe vorbitor să vină la prezidium. Cer scuze pentru că va trebui să vorbiți mult mai puțin. Vă rog să nu vorbiți mai mult de 10 minute Vom mai avea încă 10 întrebări pentru răspunsuri și întrebări, deci va trebui să ne mișcăm repede. Mă uit spre interpreții, rog dacă se poate să ne uh, doneze câteva minute ca să ne prelungim puțin uh, reuniunea. Avem doi vorbitori de la ONG-uri uh, în domeniul uh, denunțătorilor doamna Jesslyn Radak, director privind drepturile omului la Government Accountability Project, reprezintă șase denunțători, inclusiv uh, pe doamn, domnul Drake și doamna Macon, și apoi pe domnul John David, uh, președinte al uh, Transparency International din Irlanda. Întâi dau cuvântul doamnei Radak pentru 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc uh, invitației adresate pentru a participa la această uh, serie de audieri uh, de dreptul istorice. Salută Comisia LIBE pentru tot ce face în acest domeniu mm, al denunțătorilor, a libertății de exprimare pe care Edward Snowden ni l-a supus atenției. Sper ca și alte organisme din lume să pună mare preț pe contribuția dumneavoastră. Fără denunțători curajoși ca domnul Snowden, lumea nu ar fi la curent cu uh, enormitatea unor activități de tip NSA în țara mea sau în uh, uh, statele membre. În loc, publicul s-ar uh, uh baza pe jumătate, jumătate de adevăruri și pe jumătate de minciuni din partea uh, oficialilor americani. Revelațiile domnului Snowden au adus în uh, atenția opiniei publice o dezbatere mult mai vată, vastă legată de Uh, sistemul de uh, supraveghere uh, extrem de custisitor și adesea ineficient. Eu am participat în programe guvernamentale din SUA și în calitate de avocat al denunțătorilor am constatat uh, intimidările la care sunt uh, supuși denunțătorii. Atunci când uh, sunt denunțate fraude, abuzuri și uh, ilegalități. În anul 2010, când am uh, am uh, făcut cunoștință pentru prima dată cu sistemul draconian și uh, Uh, dubios al NSA, m-am întâlnit pentru prima dată cu Thomas Drake, care a vorbit înaintea mea. Și eu sunt denunțătoare. Eu am denunțat uh, comportamentul fraudulos al guvernului în uh, primul caz împotriva unor, uh, unor teroriști din 2011 uh, încoace. Mi-am dat seama că uh, guvernul Bush e gata să amenințe, să folosească forța împotriva denunțătorilor, uh, uh, privându-i nu doar de locuri de muncă, ci distrugându-le uh, cariera, uh, punându-i uh, sub uh, supraveghere și uh, privându-i de dreptul de muncă. Când uh, Uh, uh, guvernul Obama l-a pus sub acuzare pe Thomas Drake uh, sub acuzația de, espio, de spionaj, acuzația cea mai gravă care poate fi adusă la adresa unui cetățean, mi-am dat seama că SU a făcut pactul cu diavolul în acest domeniu. Deși acest proces <laughs> a, a dat Kix ne dăm seama că uh, denunțătorii nu beneficiază de niciun fel de protecție și sunt uh, excluși în mod deliberat. Realitatea, tristă realitate, este că în mai puțin de un an președintele Obama a pus sub acuzare uh, a, în conformitate cu legea privind spionajul majoritatea dintre ei denunța, denunțători decât celelalte guverne împreună ceea ce a dus la uh, revelațiile cu tremurătoare Wikileaks. S-a dat publicității numărul cel mai mare de documente secrete din uh, istoria lumii. Cele date publicității de către uh, Chelsea Manning. Sub uh, conducerea lui Julian Assange, chiar el a pus sub acuzare în conformitate cu legea spionajului, Uh, și care s-a auto-închis în ambasada Ecuadorului, Wikileaks a schimbat felul în care se face jurnalismul. A devenit un, un, uh, un partizan uh, al tuturor denunțătorilor în era digitală. Însă SUA a încercat în mai multe feluri de a, să um, acuze denunțătorii tocmai pentru a da, transmite un uh, mesaj de descurajare tuturor celor care ar îndrăzni să uh, denunțe realitatea, adevărul. Uh, însă au uh, rămas oameni suficient de curajoși pentru a uh, denunța unele dintre cele mai șocante adevăruri din ultimii 10 ani, printre care și tortura și intimidările la scară mare. E vorba de persoane care uh, nu au uh, depus un jurământ uh, pentru de, de supunere unui președinte sau unei companii, ci um, Constituției unei țări și omenirii în general. Aceste persoane au trebuit să facă o alegere între carieră și conștiință. Însă miza acum este și mai mare, pentru că își riscă libertatea și viața. Și acum ne aflăm în uh, miezul unui război uh, asimetric, uh, extrem de nedrept în Statele Unite și războiul împotriva denunțătorilor s-a transformat în metastaze împotriva jurnaliștilor nu numai uh, denunțătorii fac obiectul supravegherii astăzi, ci și sunt uh, citați în justiție, uh, fac obiectul unor mandate de percheziție doar pentru că și-au făcut treaba. Ce reiese din acest război e că jurnaliștii, activiștii și dizidenții fac parte dintr-un război împotriva informației. De ce? Pentru că trăim într-o epocă a informației, era digitală, în care informația este moneda puterii. Asistăm la o uh, însușire, la o uh, la nivel mondial a unor arme pe care nu le-a cunoscut nimeni înainte din revelațiile lui uh, uh, uh, domnului Snowden ne-am dat seama că uh, atât calculatoare cât și conturi e-mail sunt uh, piratate, se sabotează infrastructura și se spionează viața privată a unor cetățeni obișnuiți. Și totuși, SUA au cheltuit 500 de miliarde de dolari în lupta împotriva, în lupta aceasta a supravegherii. Uh, printr-un, cu un curaj nebănuit, un om a sfidat uh, agenția cea mai puternică din uh, întreaga lume uh, și aceasta în uh, beneficiul omenirii. Într-o cascadă de revelații, fiecare revelație uh, mai șocantă decât înainte, jurnaliștii din întreaga lume au dat publicității informații pe care domnul Snowden Uh, le-a pus la dispoziția lumii cu riscul vieții sale. Parlamentul dumneavoastră a uh, recunoscut importanța acestor revelații și cât de important este ca publicul să fie corect informat. Aș dori să solicit ca comisia dumneavoastră să uh, consolideze uh, legile sau să pro propună legi pentru a proteja uh, denunțătorii dreptul la viața privată în Uniunea Europeană, pentru ca astfel de revelații să poată fi uh, publicate fără teama uh, pedepsei uh, cu moartea. Sper că această, uh, acest experiment să poată să fie uh, uh, repetat uh, pe măsură ce alte revelații apar. În urmă cu 150 de ani, președintele Lincoln a spus că uh, trădătorii sunt cei care uh, jură uh, credință steagului, dar care, ne respectându-și promisiunea, cauzează mai multă durere națiunii decât orice armă. Iată ce a făcut guvernul american din, de la atentatele din 11 septembrie încoace. S-a creat acest Uh, stat al supravegherii pe care Germania de Est l-ar fi invidiat. Sper ca contribuția mea de astăzi să fie o părticică la această, acest proces de uh, curățare atât de necesar. Dacă trebuie să alegi între carieră și libertate, ești în fața unei dileme uh, false. Putem să le avem uh, pe ambele, pentru că înainte de atentatele din 11 uh, septembrie le-am avut, așa cum spunea Tom Drake și Kirk Wiebe. Um, um, NSA-ul poate că uh, dorește să uh, înlocuiască democrația cu despotismul și uh, libertatea cu teama, însă nu și eu. Domnul Snowden își dorește să fi put, uh, și-ar fi dorit să participe la astfel de audieri, dar din motive evidente și uh, uh, foarte triste nu a putut. Însă acum o să vă citesc uh, declarația sa uh, and WikiLeaks journalist care îl, alitră, îl alătură lui Julian Assange și a altor uh, membrii ai rețelei Wikileaks care l-au ajutat să obțină azil și care au fost alături de el uh, și și-au asumat o fel de riscuri personale. Nu doar că au fost uh, membri de eliberare, de rezistență modernă în secolul 21, ci au fost uh, păstorii care l-au uh, păstrat în uh, siguranță în călătoria lui atât de periculoasă. E ironic, din păcate, că în efortul de a ne păstra propriile libertăți, ei toți au renunțat la atâtea libertăți personale. ceea ce mm, a avut de pătimit Julian, Sara, exemplele care au devenit ei și toți denunțătorii, reprezintă, iată, un uh, ultim atac uh, înfricășător la adresa libertății uh, de exprimare. Declarația lui Edward Snowden acum. Mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Libe pentru că se ocupă de problema asta supravegherii în masă a unor întregi populații și nu doar a unor uh, persoane. Asta, din păcate, va fi cea mai mare amenințare la adresa dreptului omului în epoca aceasta. Succesul economiilor și națiunilor dezvoltate se bazează din ce în ce mai mult pe creativitate și dacă acest succes va continua, noi trebuie să ne amintim că și creativitatea e produsul curiozității care, la rândul ei, e produsul vieții private. O cultură a secretului a uh, însemnat că societățile noastre nu mai pot asigura echilibru între dreptul uh, la viața privată și uh, gu, uh, interesele guvernului. Astea nu sunt uh, decizii care trebuie luate pentru oameni, uh, ci trebuie luate de către oameni, uh, oameni informați după dezbateri. Să dezbaterile publice nu sunt posibile fără un public informat. Și în țara mea, costul pentru o persoană aflată în poziția mea de a uh, da înapoi informațiile către public a fost, a fost pus sub acuzare și a trebuit să mă exilez. Dacă e să avem dreptul la asemenea dezbateri pe viitor, nu putem să ne bazăm doar pe sacrificiile personale, ci trebuie să creăm căi mai bune pentru ca persoanele de bună credință să informeze nu doar agenții guvernelor, ci și reprezentanții independenței publicului, dincolo de sfera guvernamentală. Când mi-am început activitatea, uh, a fost cu intenția, doar cu intenția de a face posibilă o dezbatere ca cea de astăzi din Parlamentul European și în multe alte uh, forumuri din lumea întreagă. Astăzi vedem că, uh, iată, Comisia Parlamentului European cere anchete și propune soluții noi pentru probleme moderne. Vedem că acestor organisme nu, mai le, nu uh, mai le este teamă să vorbească despre aceste probleme și își reamintesc că dacă publicul este împiedicat să știe cum anume este guvernat, atunci rezultatul în mod necesar este că nu se mai pot autoguverna oamenii. Și vedem că publicul uh, cere din nou uh, un loc la masa uh, guvernelor. Uh, Iată, începe aici munca unei generații cu aceste audieri și aveți uh, uh, întregul meu, uh, întreaga mea recunoștință și întregul meu sprijin. Uh, am încheiat citatul semnat Edward Snowden. Thank you very much also for passing on his statement. Um, mulțumesc uh, pentru comentarii și declarație. Vom uh, trece acum la domnul David de la Transparency International. Vă rog. You, uh, Madam Chair, many thanks to the committee. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru invitație. E un privilegiu să mă aflu aici alături de Jess și de oamenii pe care îi admir foarte mult. Ca a fost funcționar public, eu mă consider foarte norocos că nu a trebuit niciodată să-mi fie testată să-mi fie testat curajul și, mo- și uh, liniile mele morale, așa cum s-a întâmplat în cazul colegilor mei. Sunt oameni care se află în locul nepotrivit la timpul nepotrivit. În ceea ce privește responsabilitatea și transparența, e nevoie de un cadru legal care să le îmbrățișeze, care să îmbră, îmbrățișeze și nu să îi îndepărteze pe cei care se află într-o asemenea situație dificilă. Și asta totul în interesul public. Eu trebuie să iau povara pe care o suportă indivizii atunci când apără interesele publice și când încearcă să apere drepturile fundamentale și binele superior. S-au făcut campanii pentru reforme instituționale în ultimii 20 de ani. Acum am, am publicat și niște principii pentru denunțători și foști parlamentari și ne dorim să existe și niște garanții în sistemul juridic pentru denunțătorii din Uniunea Europeană. Lucrăm cu 15 țări, am asistat până acum peste 150.000 de clienți din întreaga lume compania ONG-ul nostru a avut prima linie telefonică de ajutor pentru victimele corupției și a, pentru denunțătorii din Europa de Vest. Prima astfel de linie telefonică a fost înființată în Europa de Vest acum 2 ani. Mai există în România, Cehia și Luxemburg asemenea linii telefonice. Apoi suntem foarte implicați și în Regatul Unit, vedem ce s-a întâmplat acolo legat de denunțători. Considerăm că agențiile de informații trebuie să ne apere de atacuri și atacuri împotriva democrației. Însă a fost subestimat potențialul de abuz pe care îl au aceste agenții. Observăm că există puține cazuri publicate în ceea ce privește denunțătorii în Uniunea Europeană legate de serviciile de informații. Știm cazul lui Frank Rebel care a vorbit despre ceea ce se întâmpla în Danemarca sau ce s-a întâmplat cu invazia în Irak. În Irlanda, nu am văzut nicio controversă în public în, ultimele, în ultimii 40 de ani, nu de când s-a încheiat cu acuzațiile aduse IRA de că și atunci, în 1972, au fost relevate niște informații. În 2010, membrii ai Departamentului pentru Bunăstare Socială s-au folosit de datele personale ale cetățenilor și le-au dat companiilor și unor investigatori privați. Poliția irlandeză atunci manipula înregistrări din trafic ale uh, altor polițiști și ale membrilor familiilor acestora. Foarte mulți denunțători au căzut victimele colegilor lor. Recent am văzut cum un jurnalist, o Doherty, o doamnă, a fost împușcată după ce a spus că șeful uh, poliției și-a șters uh, informațiile care existau asupra lui. Observăm ce se întâmplă cu denunțătorii și jurnaliștii. Raportarea abuzului devine mult mai rar decât abuzul însuși. Informația poate să fie la fel de valoroasă ca orice bun sau orice bun public funcționarii publici trebuie să țină cont de discreție atunci când vorbim de proprietate publică, dar și când vorbim de date. Am arătat că e nevoie ca denunțătorii din comunitatea de servicii de informații trebuie să fie protejați, mai ales când ne vorbesc despre atacuri la uh, drepturile cetățenilor. Denunțătorii din acest domeniu al informațiilor nu sunt siguri, însă se bucură, se bucură de foarte puține garanții în Uniunea Europeană. Aceasta deși există diferite asociații care încearcă să ajute. 40% din cazurile de corupție sunt aduse la lumină de denunțători denunțătorii ajută detectarea unor fapte rele, dar ajută și la evitarea acestora. De exemplu, angajați care ar putea să se implice în ceva rău, ar putea să fie denunțați de colegilor și astfel opriți. Denunțătorii ajută și la evitarea răului pentru interesul public în multe forme. În Regatul Unit s-a introdus o lege pentru ei în 1988 și asta după ce au existat foarte multe exemple negative, când diferite cazuri în care chiar s-a ajuns la pierderea de vieți omenești. Guvernul din uh, Regatul Unic a recunoscut faptul că protejarea denunțătorilor ar putea ajuta și anume pot să fie denunțate niște riscuri și practici care nu ar fi denunțate de angajatori. Aici, în Regatul Unit, există măsuri care să îi ajute pe denunțători atât în sectorul public cât, în, cât și în cel privat dar nici în Marea Britanie nu sunt protejați cei din serviciile de informații. Sunt protejați doar cei din anumite sectoare, cum ar fi protecția copiilor și așa mai departe. Ei pot să raporteze anumite tipuri de infracțiuni, cum ar fi frauda sau abuzul copiilor. Legislația trebuie să definească infracțiunile într-un fel foarte clar. Să luăm ca exemplu corupția. Poate, a, poate să fie explicată clar în lege ca darea de mită unui, unui om politic. Dar în ceea ce privește alte domenii, de exemplu, denunțătorii nu pot să fie protejați dacă vorbesc despre abuz asupra unor informații folosite pentru câștig personal. Majoritatea jurisdicțiilor din Uniunea Europeană restricționează și canalele prin care denunțătorii pot să raporteze asemenea fapte. Denunțătorul poate, nu e apărat dacă din greșeală face această raportare persoanei nepotrivite, agenției nepotrivite. Toate acestea duc la un efect negativ asupra denunțătorilor și asupra drepturilor cetățenilor de a-și trage la răspundere reprezentanții Consiliul Europei a dezvoltat niște principii cheie în ceea ce privește protecția denunțătorilor și le-am menționat înainte. Trebuie să se țină cont de ele atunci când vorbim de legislație pentru protejarea denunțătorilor în Uniunea Europeană și în statele membre. Voi vorbi despre trei principii cheie pe care cred că trebuie să le cunoașteți. În primul rând, legislația în ceea ce privește denunțătorii trebuie să protejeze toți muncitorii din apărare, din serviciile de, de informații, cei aflați în formare, cei angajați, toți trebuie să fie protejați, să nu poată fi concediați sau să sufere diferite sancțiuni sau agresiuni. Aceștia, denunțători, ar trebui nu doar să aibă ocazia de a raporta corupția și frauda, ci și atunci când vorbim de eșecul de a proteja cetățenii. Ar trebui să existe canale multiple și sigure prin care denunțătorii să își poată raporta îngrijorările. Fie că vorbim de ele la nivel intern, dacă e să încurajăm la nivel intern, totuși ei trebuie să aibă posibilitatea și de raportare la nivel extern, dacă informația urmează să fie acoperită sau urmează să nu fie luată în considerare. Mă bucur să spun că în Irlanda, Parlamentul pregătește acum un set de legi care pornește de la aceste principii și țin cont de experiența pe care au avut-o denunțătorii în jurul lumii. Există și agenți uh, ai serviciilor de informații care acum au aceste căi de a putea să facă raportări la nivel intern sau la nivel ministerial și guvernamental. Sistemele de integritate națională ne arată că există o nevoie de instituții publice care să fie sondate prin rutină, astfel încât să se vadă cum acționează acestea. E nevoie de acest tip de supraveghere. Guvernele trebuie să poată să fie trase la răspundere, iar media are nevoie de libertate astfel încât să aducă asemenea informații în atenția publicului. În țara mea, în restul Europei, e clar că trebuie să se mai facă multe pentru a crea un mediu în care oamenii să se simtă încurajați să spună adevărul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Din nou îmi cer scuze pentru că a trebuit să vă grăbesc puțin. Bine, mai e cineva în afară de raportor și raportele din umbră care dorește să pună întrebări? Doamna Morvai, domnul Bronx, doamna Sipel. Bine, fiecare are la dispoziție un minut. Vom asculta întâi toate întrebările și fiecare are la dispoziție un minut. Vă rog să fiți atenți la timp. Mulțumesc și eu uh, Uh, invitațiilor, ați vorbit despre aceste canale prin care uh, oamenii de conștiință să se poată exprima și Thomas Drake a vorbit despre uh, acest uh, aspect, cum să-l menționăm în raportul nostru. Dar uh, trebuie să evităm o situație uh, precum cea din uh, SUA. Care ar fi canalul prin care uh, denunțătorii ar putea să, co- să, să coopereze pe plan intern? Uh, Uh, eu sunt avocatul diavolului acum. Uh, Snowden a făcut uh, tot ce a făcut pentru că structura pentru denunțători e total nepotrivită. Sunt sigur că o să spuneți că da și dacă da, așa e, atunci de aceea a trebuit să spunem, să spun aceste lucruri în mod dramatic și foarte tragic. Uh, doamna Mașon a vorbit uh, despre situația din Europa. Johnny David a spus că și situația din Europa nu e potrivită, dar uh, dacă așa este, atunci cum putem trage guvernele răspundele? În calitate de raportor aveți 9 secunde mai mult decât ceilalți. Nu e un principiu care se aplică celorlalți. Domnul Vos. Deutsch. Um. În germană. So, vielen Dank für Ihre Berichte. Das war sehr Mulțumesc pentru informațiile date, a fost foarte interesant. Întrebarea mea se îndreaptă în aceeași direcție și anume în ceea ce privește aducerea la lumina informațiilor, revelația. Se poate face doar prin intermediul presei sau există căi interne dacă poate să existe, de exemplu, o comisie independentă, un ombudsman, spre exemplu, care poate după aceea să dea mai departe respectivele informații, fie fără ca persoana în cauză să se pună în pericol, prima persoană. Apoi, autoritățile de investigare juridică. Se poate apela la acestea cum s-ar întâmpla în situația următoare? Denunțătorul să spună, vreau să spun ceva, cum pot fi eu protejat? Mulțumesc, domnul Albert. Being absent. E absent, economisim un minut, ca și domnul Kirchhoff, deci are cuvântul acum doamna Ernst. Ia, das ging ja fix. Mulțumesc, excelent. Doresc să vorbesc din nou despre protejarea denunțătorilor. Întreb în primul rând, în ce vreau să mă întorc la recomandările care au fost făcute. Cum trebuie să înțelegem abordarea lor? Teroriști, fără, oameni fără de lege, cum? Ce se întâmplă cu ei acum? E reglementată situația lor sau nu? Poate ne puteți spune mai clar cum vă închipuiți dumneavoastră că trebuie să arate această protecție a denunțătorilor? Despre ce fel de reguli e nevoie? Doamna Morvai, domnul Bronz, doamna Sipel și o întrebare de la mine. Doamna Morvai, mulțumesc. Uh, m-a mișcat profund uh, mesajul personal al domnului Snowden. Bineînțeles că îi urăm mult succes, îi suntem uh, recunoscători, cel puțin marea majoritatea dintre noi. În primul interviu, dacă nu mă înșel, a spus că uh, se teme cel mai mult nu de Guantanamo sau de acuzații sau uh, sentința cu moartea, ci se teme cel mai mult de posibilitatea ca orice uh, a revela el uh, să nu aibă nicio consecință. Personal, această afirmație m-a motivat pe mine, așa m-am implicat eu așa de emoțional în acest proces. Cum considerați că ar trebui să, să continuăm cu uh, consecințele uh, și în calitate de um, avocat care credeți că va fi viitorul personal al domnului Snowden? Ce se va întâmpla? Și facem suficient pentru a-i proteja drepturile? Mulțumesc, domnul Bronț. În ce privește lupta împotriva denunțătorilor, s-a spus că uh, uh, angajații sunt uh, angajații sunt sunt ocrotiți în conformitate cu regulamentul um, pentru personal, dar nu am piedicat ca un uh, funcționar de la uh, comisie să fie uh, acuzat. El a fost uh, vicepreședinte al Comisiei de Bugete. Nu pot să vă dau numele persoanei în cauză. A scris o uh, carte în acest an despre neregulile financiare din Uniunea Europeană și a menționat că a primit informații de la un uh, denunțător și a fost uh, hărțuit de către poliție uh, și a făcut obiectul amenințărilor. Inclusiv uh, număr, uh, convorbirile telefonice au fost interceptate. Mulțumesc! Doamna Sipăl, pe scurt, nu există nici un fel de organizare și totuși avem impresia că există anumite, observa, anumite organizații și servicii de informații care s-au implicat foarte tare să ajungă la opoziție cea pe care o vedem acum și pe care acum încearcă să și o consolideze. Guvernelor le e greu să acționeze. Oare de ce? Pentru că și ei sunt răspunzători, vor ca situația să fie așa? sau pur și simplu prin a nu face și tocmai prin lipsa lor de reacție și ei sunt răspunzători pentru situația de acum. Așa că nu pot decât să mă întreb aceste guverne, acești legiuitori care vor, vor vrea acum să adopte legislație care să îi protejeze pe denunțători, deși e clar că au nevoie de ea. O ultimă întrebare din partea mea pentru doamna Radac care a vorbit despre hărțuirea denunțătorilor, a jurnaliștilor, a familiilor acestora, a prietenilor și așa mai departe. Ce se întâmplă cu avocații? Există și un astfel de război împotriva avocaților care îi apără pe denunțători? Vă puteți exercita uh, meseria uh, liber? Vă rog să răspundeți. Da, nu, mi-aș, nu, nu am impresia că îmi desfășor activitatea ca un uh, avocat obișnuit. Uh, sigur că mă bucur de siguranță, de securitate. Nu am fost, uh, nu am făcut obiectul monitorizării sau supravegherii de tipul cei, celei exercitate asupra avocaților deținților de la Guantanamo Bay dar din nefericire Uh, sunt tratată ca, fac o glumă, spun că sunt ca un uh, traficant de droguri, pentru că sunt uh, plătită doar în lichid, de exemplu, și avem un cod la telefon și așa mai departe. Însă această experiență mi-a schimbat total modul de a interacționa cu un client. Mulțumesc. Doriți să răspundeți la vreuna dintre întrebările dinainte? În ce privește soluțiile avem nevoie de o reformă uh, radicală a uh, denunțătorilor. A fost un, uh, o lege, câteva uh, inițiative șovăielnice uh, pentru a-i proteja pe denunțători. S-a creat un fel de mecanism de consolidare care să le permită să uh, acționeze în mod independent. Însă problema e că securitatea națională și serviciile secrete sau uh, denunțătorii în aceste domenii sunt excluși din acest domeniu și aici revin la o altă întrebare, directiva 19. Uh, președintele a spus că l-ar fi putut proteja pe domnul Snowden, ceea ce este fals. Această directivă nu se aplică uh, contractanților și nu e în vigoare presa pare să fie singurul, singurul mod uh, de acțiune posibil, dar încă o dată, dacă am avea canale care să fie suficient de funcționale, dacă ar funcționa cum ar trebui, ar fi o pistă. Precum faptul că uh, domnul Snowden a dorit să opteze pentru un, uh, un uh, canal neoficial și nu a abordat uh, calea comunicării cu un organism guvernamental care să funcționeze cum trebuie. Apoi, uh, în cuvintele sale, domnul Snowden, în legătură cu uh, schimbările, a spus că s-a bucurat că s-a început această dezbatere în legătură cu reforme și în legătură cu o posibilă schimbare a situației. În declarația sa inițială a spus că unul dintre regretele mele cele mai mari ar fi dacă nu s-ar întâmpla nimic. Deci, uh, prin audieri precum cea de astăzi, uh, uh, din seria celor 12 de audieri, astfel de evenimente ne dau nouă denunțătorilor mare speranțe, mari speranțe. Sigur că totul depinde de disponibilitatea supraputerilor din lume să recunoască că domnul Snowden a primit azil Ceea ce înseamnă că multe țări au considerat că ar putea să facă obiectul persecutării politice datorită opiniilor sale politice. Și deci nu trebuie să uh, se justifice în fața unor acuzații penale. Multe persoane din istorie care au primit azil politic au fost uh, protejate de uh, țara lor de bașină și care e acuzat. Deci acum, uh, ca și Julian Assange, are, beneficiază de azil politic și trăiește liber. Și cred că a sosit momentul și cred că Europa a dat tonul cred că toată lumea e înaintea Statelor Unite în care opinia este dezbinată 40-60%. Uh, oamenii nu știu dacă să-l consideră un uh, denunțător și nu un uh, trădător. Cred că există două uh, uh, situații, uh, există tot felul de zvonuri și de caricaturi uh, ale unor oameni care uh, nu-și dau seama că ce a făcut el a făcut pentru binele țării noastre și a luminii uh, întregi. Mulțumesc, spune președinta, foarte pe scurt. În dacă ați putea să ne spuneți mai pe larg ultimul punct, continuând de la întrebarea doamnei Ernst, dacă s-a folosit de toate canalele oficiale pe care le avea la dispoziție, dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi fost uh, scos de sub acuzare de toate legile de spionaj și așa mai departe perfect corect. Dacă ar fi mers prin canalele oficiale, vă spun din experiență de primă mână, l-am reprezentat pe domnul Thomas Drake, pe care l-ați auzit mai înainte, un membru al NSA care s-a dus în Consiliul General al NSA la Departamentul de Apărare, Inspectorul General și la ambele camere ale Congresului și a făcut dezvăluiri. Nu doar că nu s-a întâmplat nimic, Departamentul de Apărare a spus că îngrijorările lui sunt uh, motivate, dar au clasificat dosarul. Și apoi au dat numele lui, a lui Thomas și a încor patru persoane Departamentului de Justiție pentru a fi puși sub acuzare. Uh, deci cei care trebuie pe care vrea să-i protejeze l-au vândut pur și simplu. Domnul Snowden a studiat cazul domnului Drake și a celorlalte trei persoane și a văzut că dacă apelează la canalele oficiale, cu siguranță va fi acuzat de spionaj. Și într-adevăr a și asta și întâmplat. Vă mulțumim, are cuvântul acum domnul David. Cred că mi-au fost adresate patru întrebări ma am fost întrebat ce fel de dispoziții juridice ar trebui să existe astfel încât uh, denunțători din sistemul de agenții de informații să fie protejați. În primul rând, trebuie să aibă dreptul de a se apăra în tribunale, trebuie să aibă dreptul de a nu fi concediați, de a nu fi agrezați, la fel ca orice alți muncitori. Toate protejați sub legislația privind denunțătorii. Trebuie să fie protejați atunci când au raportat în conformitate cu legea. Iar în Irlanda există asemenea garanții. Există imunitate pe, împotriva unor asemenea procese juridice atâta timp cât legislația a fost respectată. E important ca denunțătorii să știe că informația pe care o, o dezvăluie, va avea consecințe, că ceva se va întâmpla. Pentru că faptul care îi descurajează cel mai mult pe denunțători atunci când aceștia preferă să rămână în umbră, e tocmai atunci când ei consideră că nu se va schimba nimic, nu se va face nimic. Și atunci trebuie să existe prevederi legale ca aceia care primesc o informație să și reacționeze la ea. Domnul Vos a întrebat dacă informațiile trebuie să fie schimbate la nivel intern. Da, foarte clar. În Regatul Unit și în Irlanda, ci în alte țări, în alte țări din lume, Există dispoziții juridice care să îi încurajeze pe muncitori să raporteze la nivel intern, cu managerul, cu angajatorul, doar dacă există motive să nu o facă, dacă există un interes public în cadrul organizației. Doamna Ernst a spus despre denunțători ca trădători. Știu că a fost o întrebare retorică, dar sunt de acord cu, cu Jaslin. Aceștia, aceste etichete, rău, trădător, nu cred că ne ajută cu nimic. Însă cred că depinde cine dă tonul. Da, a fost o întrebare retorică. Nu, în termeni juridici, spune doamna Ernst. În termeni legali, aș dori să știu din punct de vedere juridic cum este văzut denunțătorul ca trădător, cum, ce fel, pe ce fel de bază se iau întrebările. Depinde cine dă tonul, așa cum spuneam și trebuie să spunem poveștile denunțătorilor să îi apărăm. Ei au nevoie de protecție juridică. Apoi, în, și organizațiile interregionale, internaționale au nevoie de protecție. La fel de multă protecție ca denunțătorii din instituțiile naționale. A mai fost o întrebare, doamnă Sipăl. Întrebarea era dacă puteți să vă asigurați că guvernele vor lua măsuri pentru a proteja denunțătorii, mai ales cei din serviciile secrete, pentru că și ele sunt implicate. Da, cred că depinde foarte mult de dacă există cerere publică pentru așa ceva. Okay, thank you very much. I would like to... Bine, mulțumim uh, invitațiilor In giving evidence. Secondly, I would like to thank the interpreters for și longer and thirdly, I would like to care s au depășit programul de lucru și mulțumim uh, tuturor care au rezistat până la sfârșit și cu asta am încheiat. Mulțumim, la revedere!